audierea. Urez bun venit doamne Cecilia Malmström, doamna comisar desemnat, pentru afaceri interne. Bine ați venit la comisia noastră, la Comisia Libe. Și dați-mi voie să încep prin a vă ura toate cele bune în anul, pentru anul 2010. Este o onoare să uh, pot uh, ura bun venit doamnei Malmström, care este uh, candidată pentru o funcție foarte importantă. Comisaria în, în cadrul viitoarei comisii. Audierea de astăzi va dura trei ore. astfel încât din nou va trebui să dăm dovadă de disciplină în modul în care vom gestiona timpul alocat fiecare intervenții. ținând cont de solicitările uh, primite de comisia, din partea uh, Comisiei pentru Ocupare și din partea Comisiei FEM, vor fi trei întrebări pentru fiecare, pentru una din aceste comisii și trei pentru cealaltă. Și am uh, ajuns la un acord cu coordonatorii grupurilor politice pentru ca cele 27 de întrebări care vor fi adresate doamnei comisar desemnat să fie formulate în timp de un minut. Deci, câte un minut pentru fiecare întrebare, iar răspunsul candidatei va trebui să respecte un timp de două minute. Apoi uh, va putea urma o întrebare suplimentară sau comentariu și doamna comisar desemnat va avea ocazia să răspundă pentru un minut. Deci, o întrebare de un minut, răspunde de două minute, un minut pentru întrebare suplimentară și un minut pentru a răspunde la această întrebare suplimentară. Așadar, solicit tuturor colegilor care vor lua cuvântul să respecte acest, uh, această organizare în timpul alocat și vă rog, nu mă obligați să vă întrerup microfonul, pentru că nu doresc să fac. Haideți să încercăm să dăm dovadă de flexibilitate, așa cum s-a întâmplat și în, uh, la audierea doamnei Reding. Sigur, invit și candidata să respecte timpul alocat. atât în ce privește prima uh, luare de cuvânt, cât și pentru a răspunde la întrebări. Pentru prima luare de cuvânt veți avea la dispoziție maximum 10 minute. Este sigur un moment foarte important acesta al audierii care corespunde interii în vigoare a tratatului de la Lisabona cu programul de la Stockholm și spațiul de libertate, Securitate și Justiție și cu punerea în aplicare a Cartei Europene a Drepturilor Fundamentale ale Omului. Urându-vă bun venit, vă dau cuvântul. kära utskottsledamöter. Voi face în introducerea mea în suedeză. Stimate doamne, stimați domni, stimați deputați în această comisie, este o mare onoare pentru mine să pot lua cuvântul astăzi în fața dumneavoastră în calitate de comisar desemnat pentru politică internă. Multă lume mă cunoaște din perioada în care am fost deputat în Parlamentul European sau din toamna anului trecut când am participat la foarte multe dezbateri aici în calitate de președinte în exercițiu al, uh, din partea Suediei. Astăzi mă, bucure, mă bucur de colaborarea posibilă cu dumneavoastră în următorii cinci ani. Programul de la Stockholm a fost uh, adoptat anul trecut și, în același timp, și tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare. Aceste două succese duc la un, o influență mai puternică a Parlamentului European și la o procedură mai eficientă de luarea deciziilor în Consiliu. Acum, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona și a programului de la Stockholm, avem mai multe posibilități pentru a răspunde provocărilor cu care ne-am confruntat uh, înainte și pe care așteaptă să le rezolvăm cetățenii. Niciun stat, niciun stat membru nu poate să rezolve singur um, amenințarea pe care o reprezintă crima organizată și niciun stat membru nu poate să facă față provocărilor care vin din partea migrației puternice în lume. Toate aceste puncte necesită o colaborare foarte clară în Europa și aduce o, această colaborare o plus valoare evidentă. În același timp știu că noi, în calitate de reprezentanți ai Uniunii Europene, trebuie să răspundem și la întrebarea cu privire la lipsa de legitimitate. Participările la alegerile europene, participarea electorală a fost din ce în ce mai scăzută și de aceea trebuie să facem ceva pentru a-i angaja pe cetățeni. Aceasta nu se poate face decât dacă le arătăm că îi ascultăm, mai ales în acele domenii în care ei așteaptă de la noi rezultate concrete. Trebuie să intrăm într-un dialog cu opinia publică și cu societatea civilă și trebuie să explicăm ce dorim să facem. Aceasta este o răspundere comună pentru toată lumea. Programul de la Stockholm ne dă posibilitatea să răspundem la așteptările cetățenilor și să le plasăm în centrul acțiunilor noastre. Ceea ce vă voi prezenta astăzi, ca fiind programul meu, se bazează, bineînțeles, pe programul de la Stockholm. Activitatea Parlamentului European cu rezoluția sa din noiembrie a dus la un pas important în această direcție. Obiectivul meu este să mă asigur că politica Uniunii Europene în domeniul uh, politicilor interne merge mână-mână cu apărarea drepturilor fundamentale. Întreaga colaborare la nivelul Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe aceste două aspecte importante, pe valorile comune și pe drepturile fundamentale, care trebuie respectate fără compromisuri. Și cetățenii trebuie să se bazeze pe faptul că trăiesc într-o Europa sigură în care libertatea, securitatea juridică și uh, drepturile lor sunt din ce în ce mai bine integrate. Aș vrea să vă spun că pentru mine solidaritatea este un cuvânt cheie. E vorba de solidaritate între instituțiile europene, între statele membre, dar și între Consiliu și Parlamentul European. Dacă vrem să găsim un sistem comun de azil și migrație care să se bazeze pe valori umanitare și pe um, solidaritate, trebuie să stabilim aceste principii. În primul rând, este vorba și de colaborarea între diferitele instituții competente care trebuie să facă față mai bine amenințărilor. Dar este vorba și de solidaritate în cadrul Comisiei, în interiorul ei, pentru ca să putem într-adevăr lucra într-un spirit de colegialitate. Aș vrea acum însă să devin mai concretă în expunerile mele. În primul rând, doresc să creăm o politică comună pentru migrație și azil. Cred că avem nevoie de o abordare comună în parteneriat cu statele terțe pentru ca cei care au nevoie de această protecție să poată să primească această protecție atunci când e vorba de imigrație, când e vorba de evoluțiile um, și în domeniul migrației ilegale. Politica azilului este de asemenea o prioritate importantă pentru că și aici trebuie să aplicăm valorile pentru care se implică Uniunea, demnitatea umană și solidaritatea. Din acest motiv doresc ca Uniunea Europeană să ofere un spațiu de protecție comun pentru cei care trebuie să fugă de persecutare sau de condiții foarte grele în, star, în statul lor. Deci aceste politici trebuie să se bazeze pe previzibilitate, pe solidaritate și pe răspundere. Europa poate să le ofere protecția celor care au nevoie cel mai mult de ea, conform Convenției de la Geneva și conform um, principiului de non-expulzare. Cred că această politică nu poate fi, um, principiul nereturnării, mă scuzați, cred că această politică nu poate fi nu poate avea succes decât dacă lucrăm împreună. Unul dintre cele mai importante momente în istoria Uniunii Europene a fost realizarea pieței, pieței interne, pieței unice. Un, de asemenea, un succes important a fost uh, ridicarea barierelor la frontiere, care a făcut viața oamenilor mai simple. Pentru aceasta însă este nevoie de un control foarte bun al frontierelor, este nevoie și de o politică de returnare care este mult mai, mult mai eficientă. O astfel de politică trebuie să fie însă elaborată împreună cu statele membre și trebuie să existe o politică comună între ele. Un alt punct foarte important este uh, imigrația legală în Europa. Pentru că, având în vedere problemele demografice în statele membre și necesitatea de a fi în continuare competitiv la nivel mondial, piața noastră a muncii trebuie să rămână dinamică și flexibilă în același timp. Bineînțeles că există necesități diferite la statele membre, dar este evident că pe viitor va trebui să să sporim, să încurajăm mișcările de imigrație pe, teme de, uh, pe tema locurilor de muncă în Europa pentru a păstra un echilibru. Este nevoie de legislație în acest domeniu, dar dacă această legislație trebuie să funcționeze, ea trebuie să se bazeze pe un câștig de ambele părți. Avem nevoie de o politică de integrare în același timp mai bună, care să răspundă la nevoile de pe piața muncii în statele membre și avem nevoie și de o politică bună pentru a ridica barierele din calea imigranților care se stabilesc pentru ca să lucreze într-o țară anume. E nevoie de aceea de un cod al migrației pentru ca aceștia migrații să se bucure de aceleași drepturi ca cetățenii Uniunii Europene. Trebuie să mai facem câte ceva în acest domeniu în ceea ce privește eficiența politicii de migrație și de mobilitate. Și aici doresc să fac o evaluare a legislației de până acum și a politicilor de până acum. Și a treia prioritate a mea va fi să stabilesc o strategie internă de securitate pe baza drepturilor fundamentale și a solidarității între statele membre. Această strategie trebuie să ne permită să folosim toate instrumentele pe care le avem astăzi la dispoziție pentru a putea combate diferitele forme de amenințări care sunt prezente pentru cetățenii noștri. Ar trebui de asemenea să găsim o colaborare mai bună între instituțiile competente și să ne asigurăm că toate riscurile legate, de exemplu, de traficul de persoane, de mm, pornografia infantilă, corupție sau terorism să, și droguri să poată fi eliminate. Frontexul, Europolul și CEPOLul trebuie să joace un rol foarte important în acest sens. Colaborarea cu Eurojustul și cu Oficiul pentru Drepturile Fundamentale trebuie de asemenea să facă progrese. Eu propun o colaborare mai bună în acest sens și aș vrea să încep prin reformarea Frontexului. O colaborare eficientă însă presupune și o politică foarte bună de schimb de informații. Aș vrea să mă asigur că acest lucru se desfășoară într-un cadru în care datele personale sunt protejate cât se poate de bine. Acesta este de asemenea un un punct important al Cartei pentru Drepturile Fundamentale. Domnule președinte, Europa trebuie să fie în continuare un partener puternic într-o lume în puternic, în continuă globalizare. În spațiul de libertate, de justiție, Trebuie, într-adevăr, să găsim uh, o colaborare mai bună cu vecinii noștri. Unul dintre primele măsuri ale mele, în calitate de comisar, va fi să luăm, uh, să punem în aplicare planul de acțiune cu privire la programul de la Stockholm. Și acest lucru se va întâmpla cu, împreună cu doamna Reding, care este comisar pentru drepturile fundamentale. Aș vrea, de asemenea, să avem o privire de uh, ansamblu cu privire la toate programele care ne stau la dispoziție în acest domeniu. Aș mai vrea să fac câteva... Um, precizări cu privire la tratatul de la Lisabona, pentru că odată cu acesta, majoritatea domeniilor în care sunt eu competență vor, competente vor intra sub codecizie. Este vorba de o legitimitate mai puternică și de o nevoie de a se informa mai bine în Uniunea Europeană reciproc. De aceea este nevoie să colaborăm foarte strâns în următorii cinci ani. Eu m-am angajat și până acum întotdeauna pentru transparență și colaborare pentru accesul public la documente. Vreau de asemenea să mă implic și pentru ca Parlamentul European și Consiliul să aibă acces la toate documentele relevante în acest domeniu. Voi face tot posibilul de asemenea pentru ca propunerile comisiei să fie mult mai accesibile și mai de înțeles pentru toată lumea. De 20 de ani eu am fost activ în domeniul politicilor europene și știu din perioada în care am fost deputat în Parlamentul European cât de multe cunoștințe sunt necesare și câte angajament există în acest Parlament. Am mult respect pentru această instituție și eu sunt prima care am înțeles cât de important este rolul Parlamentului European la promovarea valorilor europene. Eu vreau să construim împreună o Europa care să dea respect, care să ofere protecție, o Europa care să ofere un echilibru între protecție și libertățile personale și o Europa pe care o așteaptă cetățenii de la noi. O Europa care să combată crima organizată, care să aibă o dimensiune umană la politica sa de azil și de migrație și în același timp o, o Europa care să gestioneze mult mai bine frontierele sale externe. Avem foarte multe de făcut, dar odată cu angajamentul dumneavoastră și cu cunoștințele dumneavoastră pot să vă promit să fac tot posibilul pentru ca să vă nu vă dezamăgesc în acest domeniu. Vă mulțumesc! Thank you, Mrs. Malmström. Mulțumesc, doamna Malmström. V-ați grăbit uh, pentru a putea respecta timpul de 10 minute plus un minut pentru flexibilitate. Here, we'll stick to the... Așa încât sper că toți uh, cei prezenți vă vor uh, imita efortul și vor respecta timpul de vorbire. Haideți să începem uh, întrebările conform procedurii și sistemului de ond. În primul rând, ai cuvântul domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. știm că în fiecare an uh, sute de bărci părăsesc coastele Africii spre Europa, în încercarea de a ajunge în Europa și aceste uh, călătorii sunt organizate de, de, de, de sunt organizate de crima organizată sigur că Consecința este, este o, strategie, o tragedie cotidiană. Sunt sute de oameni care își pierd viața necându-se uh, pe coastele europene. Și sigur că există un flux migratoriu uh, care pune o povară disproporționată pe țările din sudul Europei care trebuie să salveze aceste, acești oameni și să aibă grijă de ei. Acești Eh, oameni dore, din sudul Europei doresc să vadă din partea noastră un angajament clar pentru a pune capăt acestei tragedii. Așadar, am o întrebare clară și simplă. Sunteți gata să vă asumați acest angajament? Veți opri, eh, odată pentru, pentru totdeauna, imigrația ilegală? Și acum răspunsul, doamnei Mansu. Mulțumesc, domnule Busutil. Sunt de acord cu dumneavoastră Uh, există în Mediterană uh, această tragedie care trebuie oprită. Europa are responsabilitatea de a primi uh, și de a proteja acești migranți în conformitate cu mm, principiile de la Geneva și principiul azilului, dar trebuie să și luptăm împotriva imigrației ilegale și împotriva traficului organizat pentru că asta, asta se întâmplă. Nu știu dacă de una singură pot rezolva problema, dar sunt gata să conlucrez cu dumneavoastră pentru a încerca să rezolvăm această problemă. Trebuie să consolidăm poziția Frontex, după cum a spus în introducere, vom consolida poziția Frontex, să consolidăm solidaritatea între statele membre pentru o responsabilitate comună în curând uh, va fi pus la punct uh, birou pentru azil, uh, care se va situa în Malta și care ne va ajuta în rezolvarea acestei probleme. Avem programele de soon maybe we could turn this into something more more programele de returnare uh, și sperăm să devină mai per, un, să capete un caracter permanent și stabil și trebuie să lucrăm mai mult cu țările terțe, cu țările vecine din zona Mării Mediterane, cu țările de tranzit, să vedem cum le putem implica în această activitate pentru a stopa traficul ilegal. Sigur, trebuie să avem o abordare globală, pentru că fenomenul migrației există de la Adam și Eva, ca să spun așa, și va continua să existe atâta timp cât există diferențe de teme politice și dezvoltare economică între țări Sigur, acest fenomen are o dimensiune de uh, uh, politică externă. Noi trebuie să susținem democrația, drepturile omului, dezvoltarea economică în țările învecinate. Deci e o problemă uh, uh foarte uh, complexă, dar sunt gata să conlucrez cu Parlamentul, cu dumneavoastră, pentru a o rezolva. Mulțumesc! Și acum uh, domnul Busutil are dreptul la o întrebare suplimentară. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, ne dați speranța că uh, vom reuși să ne îndeplinim obiectivele. Acum aș dori să vă întreb, uh, să vă pun o întrebare în legătură cu un pro, proiect pilot în care să fie implicate țările din uh, sudul Europei pentru a ajuta imigranții um, ca să se stabilească în restul Europei. Din păcate, acest proiect <clears throat> se bazează, are, se bazează doar pe solidaritate, pe bază voluntară, dar noi avem nevoie de mai multă eficiență în această acțiune solidară. Deci aș dori să ne spuneți cum anume uh, va acționa în fapt această solidaritate, dincolo de cuvintele frumoase. Răspuns. Da, cred că am făcut progrese importante în domeniul solidarității în ultimii ani, în ultimii doi ani. Nu mai avem un birou pentru azil, uh, va fi înființat în curând, avem uh, fonduri importante pentru Frontex și pentru fondul de control al frontierelor. Uh, avem acest proiect pentru Malta, Malta cu nouă țări care sunt implicate. Sper că vor fi implicate din ce în ce mai multe țări, dar deja este un început bun și să vedem dacă putem să permanentizăm acest proiect și, de asemenea, voi face foarte curând propunere în legătură cu consolidarea Frontex și cu sporirea uh, presiunii pe țările membre ca să participe, să-și respecte angajamentele și să respecte pactul pentru azil și migrație, pentru că toate țările membre s-au angajat în acest sens. Noi știm foarte bine că pozițiile sunt diferite în statele membre, dar noi putem să conlucrăm pentru a încerca să, ne punem la dispo- să le punem la dispoziție cât mai multe instrumente concrete posibil pentru a fi solidare, nu doar în teorie, cât, ci și în practică și Comisia va încerca să acționeze în acest sens. Mulțumesc. Și acum domnul Moraes are cuvântul. Mrs. Malmström, um, as my colleague said, solidarity is one of the key issues. Domnul Malmström, Sigur, migrația este unul dintre punctele importante despre care vă veți ocupa, dar ați vorbit și despre protejarea drepturilor fundamentale. Sunteți primul comisar privind politica internă care are un mandat separat privind politica internă și drepturile fundamentale. Pentru noi um, este foarte important uh, pachetul acesta privind migrația, de asemenea uh, combaterea uh, terorismului, instrumentele precum body scannerurile, urile Uh, toate acestea conțin însă și aspecte privind drepturile fundamentale, precum și aspecte privind securitatea. Cu siguranță veți comunica cu uh, uh, doamna comisar Reding pentru a colabora în acest domeniu, dar ar putea exista un anumit conflict în, la acest nivel. Pentru a da un exemplu referitor la modul în care um, va putea funcționa Eurodacul, acest sistem, există un acces pos- acces posibil în ceea ce privește implementarea legislației. Noastră veți participa la implementarea acestei legislații. Cum veți uh, cum priviți rezolvarea acestui conflict, um, respectarea drepturilor fundamentale, precum și asigurarea securității? Mulțumesc, domnule Moraes. Sigur, este o nouă diviziune a activităților în cadrul comisiei decisă de domnul comisar uh, Barroso. Implementarea programului de la Stockholm uh, este un efort foarte mare, de aceea trebuie să colaborăm cu toții. Poate ar fi fost nevoie de trei bărbați în acest sens. Însă, cu toții vom lucra în cadrul aceleiași direcții generale, voi lucra împreună cu doamna Reding și așa cum a spus și ea săptămâna trecută, noi vom uh, prelua fluxurile uh, principale uh, privind drepturile fundamentale și vom lucra îndeaproape pentru a aborda toate aspectele aferente. Avem tratatul de la Lisabona, avem codecizia din Parlamentul European și avem încredere că multe dintre propunerile propunerile pe care le vom uh, prezenta vor fi supuse codeciziei. Uh, ne vom angaja pe direcția drepturilor fundamentale a drepturilor omului și um, vă pot asigura că ne vom strădui să um, conciliem orice conflict ar putea apărea în cel mai bun mod posibil. Mă cunoașteți, am uh, lucrat toată viața mea în domeniul drepturilor um, fundamentale ale drepturilor omului și cu siguranță voi încerca să mă implic cât se poate de mult în domeniul drepturilor fundamentale. Mulțumesc, domnule Moraes. Întrebări complementare. Mulțumesc, domnule președinte. Chiar și pentru două femei există provocări cât se poate de mari, pentru că um, esența dificultăților cu care vă veți confrunta uh, se referă la aspecte importante. De exemplu, președintele francez a spus că um, um, Spania ar trebui să aibă un sistem mai europenizat. Este vorba despre sistemul PNR. Acest sistem uh, PNR, ce părere aveți despre el? Ne confruntăm deja cu anumite dificultăți în ceea ce îl privește. Ca exemplu, sistemul PNR Există deja un grup de lucru privind acest sistem și um, acesta este evaluat, evaluează relația între Uniunea Europeană și Statele Unite în ceea ce privește beneficiile, costurile, drepturile omului, uh, principiul proporționalității. Trebuie evaluate toate aceste aspecte înainte să mergem mai departe. De asemenea, eu mă angajez în fața dumneavoastră de a face o evaluare totală a tuturor structurilor care există în Uniunea Europeană pentru a vedea cum stau lucrurile, ce ne lipsește, ce este redundant și pentru a putea organiza lucrurile mai bine. Făcând acest lucru, principiul proporționalității, al utilității, al eficienței vor fi respectate și vor fi um, considerate foarte importante. Mulțumesc! Mrs. Mulțumesc! Dau cuvântul acum doamnei Hennis Plashert. Mulțumesc și bine ați venit! Toate părerile, um, toată lumea crede că sistemul comun de azil trebuie instaurat cât mai repede, însă ce facem cu propunerile suplimentare? În cadrul unei reglementări mai bune, puteți să ne spuneți care ar fi o directivă care ar putea fi considerată uh, ca fiind și raspinării al pachetului de azil care rămâne de discutat și în al doilea rând aș vrea să vă spun că este clar că presiunea migrației ilegale crește din ce în ce mai mult. Controlul mai strict la frontieră însă nu poate fi singurul, singura rezolvare a acestei probleme. Există diferite strategii de promovare sau de interzicere, care considerați că sunt cele mai bune? Și în al doilea rând, care considerați că este cheia la competitivitatea europeană? În ceea ce privește regulamentele cu privire la corporații, Uniunea Europeană a luat deja câteva directive, a dat directive în acest sens. Considerați că acestea trebuie să fie prioritare? Yes. Doamnă Malmström, da, mai multe întrebări, de fapt, într-un singur minut. Prima întrebare. Da, cred că trebuie să facem foarte multe în legătură cu pachetul cu privire la azil. Trebuie să analizăm această situație îndeaproape, dar într-adevăr există o, un sistem, o de un sistem unitar. Trebuie un sistem previzibil care să se cunoască de către toate statele membre pe care toate să-l poată îndeplini și să poată reacționa la el. Avem momentan sisteme foarte diferite în Uniunea Europeană și dacă vrem o politică comună a azilului, trebuie să îndeplinim aceleași condiții de um, intrare a cetățenilor în și de cerere, a solicitanților de azil. În ceea ce privește migrația, aceasta există de când există pământul. Sigur că nu putem să oprim acum acest fenomen, dar dacă vrem o politică credibilă a azilului, trebuie să avem și un control bun la frontieră, cum am spus și domnului Busutil. Este nevoie însă de mai multe instrumente pentru a face acest lucru și am subliniat mai multe până acum, dar nu-i nevoie să le repet că nici nu am timp. Un lucru foarte important este să ne asigurăm că există căi legale de a intra în Europa și noi trebuie să oferim aceste căi care trebuie să fie, bineînțeles, bine legiferate, previzibile și trebuie să fie de comun acord stabilite între statele membre. Aceasta va fi o directivă pe care o voi stabili eu și anume cu privire privire la muncitorii sezonieri și o directivă care să faciliteze activitatea intercorporație în uh, interiorul Uniunii Europene. În momentul de față există multă birocrație în ceea ce privește activitățile în cadrul aceleași corporații în diferite state. Voi înaintea aceste propuneri probabil chiar la începutul acestui an pentru ca să le putem discuta cu Parlamentul European. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Hennis Plescher, o întrebare suplimentară. Da. După cum spuneam, controlul strict la frontiere nu poate fi singura soluție, dar bineînțeles că este un lucru foarte important. Ați spus că doriți să sporiți rolul Frontex și aveți dreptate să faceți acest lucru. În momentul de față, însă, agenția Frontex nu are o infrastructură proprie și statele membre nu au nicio obligație să ofere această infrastructură. Doriți să introduceți un mecanism obligatoriu pentru statele membre pentru a participa la infrastructura Frontex sau credeți mai degrabă că Frontex ar trebui să dispună de propriul echipament? Dacă veți uh, opta pentru această variantă, care este felul în care doriți să procedați? Cum vreți să vă asigurați că statele membre se vor angaja obligatoriu față de acest proiect? Pentru că vorbeați înainte de solidaritate. Cum aveți deci intenția să sporiți uh, dorința politică a statelor membre pentru a pune pe picioare această strategie a Uniunii Europene în ceea ce privește azilul și migrația cât mai repede? Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Malmström, aveți cuvântul. Mulțumesc, spune doamna Maisfreu. Într-adevăr, după cum spuneam la început, la începutul anului acesta, dacă voi fi confirmată de către dumneavoastră, intenționez să înaintez o propunere de reformă a Frontex. Aceasta va conține propuneri cu diferite domenii ale activității Frontex. Se va referi de asemenea și la felul în care va putea lucra Frontex împreună cu alte agenții și voi propune toate aceste schimbări ale Frontex, de asemenea oferind o infrastructură proprie pentru Frontex. Eu cred că acest lucru ar fi mult mai simplu. După cum spuneți, câteodată este foarte greu să obligi statele membre într-adevăr să contribuie, chiar dacă ele se angajează într-un anumit sens. Deci Frontex cred eu că trebuie să dispună de propriul său echipament, de propria sa infrastructură și de personalul său propriu pentru a putea crea o adevărată formare în ceea ce privește controlul la frontieră bazată pe principiul non refulmon de nereturnare. Așadar, domnule Busutil, avem într-adevăr multe instrumente, avem instrumente politice, avem uh, oficiul pentru azil, avem proiectul Malta, care mi se pare unul extrem de important și vreau să mă angajez foarte mult în această direcție pentru a crea într-adevăr o stabilitate mai mare și trebuie să colaborăm pentru a vedea cum se vor putea pune toate aceste mm, puncte în aplicare. Știu că este dificil și la Consiliu, însă este singura cale pe care o avem. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum doamna Sargentini. Yeah domnule președinte. <clears throat> Dacă mi îngăduiți, doamna Malmström, vreau să vă spun că verzii își pun mari speranțe în activitatea dumneavoastră în viitor în problema migrației și azilului. Însă avem o întrebare. În trecut, din nefericire, am văzut că propunerile din partea Comisiei în probleme legate de migrația legală au fost blocate de Consiliu. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu această situație? Și, în plus, v-aș mai întreba cum, încerc, cum intenționați să rezolvați aceste probleme când Consiliul blochează propunerile Comisiei privitoare la uh, migrația legală. Și după propunerile din 2005 în legătură cu migrația uh, legală nu am văzut rezultate clare și menționez uh, permisul unic și o directivă privind uh, uh lucrătorii sezonieri. Ne puteți explica modul în care intenționați să rezolvați aceste probleme și dacă aveți planuri concrete pentru a le rezolva. Mulțumesc. Răspunsul, doamne Malmström. Mulțumesc, domnule Sargentini. Mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră. Sunt doar o femeie, dar încerc să fac tot ce îmi stă în putință ca să rezolv aceste probleme. E clar uh, cum s-au lucrurile în programul de la Stockholm și lucrurile au stat așa încă de la Amsterdam. Statele membre s-au angajat să stabilească programe în legătură cu migrația ilegală. Avem nevoie de forță de muncă în Europa. Acum suntem în criză, criza însă va dispărea și sigur că avem nevoie de forță de muncă în toate țările Europei. E un lucru foarte clar și în strategia Europa 2020 va fi uh, formulat clar acest lucru. E nevoie de forță de muncă pentru economiile noastre, dar sigur că trebuie să combatem imigrația ilegală. Permisul unic, într-adevăr, uh, e blocat și a fost blocat multă vreme, dar este important și sunt importante și condițiile pentru migranți ilegali, care trebuie să știe că dacă sosesc legal în Europa, <clears throat> pot avea drepturi la dispoziție echivalente cu cele de care se bucură cetățenii UE. E lucru, un lucru foarte important. Dacă dorim să atragem oamenii în Europa, lucru foarte de ajutor pentru economiile noastre, pentru că uh, ei uh, ne îmbogățesc uh, cultural și cu experiența lor continentul. După cum spuneam, sunt trei propuneri uh, pe care le voi face începând cu lucrătorii sezonieri, uh, și această directivă pentru corporații, pentru transferul lucrătorilor între corporații și apoi eh, directiva pentru ucenici, pentru formare și vom, va trebui să conlucrăm cu Consiliul pentru a le pune în practică, pentru că e important uh, migrația pentru economia europeană și pentru a consolida dezvoltarea și altor țări, însă sigur că va, vom face acorduri cu țări terțe care să ne ajute pentru a combate imigrația ilegală dar pentru asta trebuie ca cetățenilor să poată veni legal în Europa și trebuie să evaluăm și această blue card um, care încă nu este operațională, dar vom lucra în acest sens și foarte curând voi face propunerile pe care vi le-am prezentat în primul semestru al anului. Mulțumesc întrebarea suplimentară, doamna Argentini. Dacă mi îngăduiți, transfer uh, întrebarea colegei mele, doamna Flotră. Bine, atunci întrebarea suplimentară din partea doamnei Flotră. Mulțumesc. Sigur, e vorba și de lucrătorii imigranți, o situație uh, legală în Europa, care din păcate adesea văd că le sunt încălcate drepturile și că sunt, fac obiectul unor discriminări. Cu colegul Calabra am putut constata uh, că în sectorul agricol uh, drepturile persoanelor sunt încălcate și cred că Asta este marea problemă cu care vă veți confrunta. Ați spus că doriți să vă puneți amprenta pe uh, apărarea drepturilor fundamentale, dar uh, nu va fi ușor. Săptămâna trecută am vorbit cu directorul Frontex, care dorea ca, mai, ca statele membre să fie mai angajate în activitatea Frontex și directorul Frontex vorbește ca și cum uh, vorbește de oameni ca și cum ar vorbi de mărfuri, de alimente stricate. Deci nu este asumată această dimensiune umană a activității noastre. Dumneavoastră trebuie să schimbați lucrurile, pentru că, în general, migranții solicitanți de azil sau nu să poată să beneficieze în mod eficient de drepturile care le sunt garantate și cum veți uh, acționa pentru a reuși, pentru, uh, pentru a avea succes în această provocare? Uh, răspuns, da, sunt conștientă de această problemă. După cum spune dumneavoastră, migranții în situație uh, legală sau ilegală au drepturi, drepturile omului și Uniunea Europeană trebuie întotdeauna să le apere, pentru că întotdeauna avem datoria să apărăm drepturile omului ale tuturor oamenilor de pe planetă și trebuie într-adevăr să uh, lucrăm uh, pentru a pune în practică acest uh, permis pentru lucrători sezonieri, pentru a garanta drepturile uh, migranților. Europa, Italia și alte țări au nevoie de lucrători, dar trebuie ca acestora să le garantăm drepturile, trebuie, drepturile, trebuie să luptăm împotriva crimei organizate, pentru că aceștia sunt adesea victimele traficului de ființe umane, care îi, îi lasă fără drepturi, fără salariu, fără niciun fel de drept. Ei sunt victimele uh, Uh, problemelor din locale, din, din, din societățile uh, pe care doresc ei să le integreze. Și sigur că Uniunea Europeană, inclusiv când e cazul de a apăra frontierele, Uniunea Europeană trebuie întotdeauna să respecte principiul de nereturnare, trebuie să respecte drepturile individuale ale solicitanților de azil și să facă așa încât fiecare persoană să poată solicita azil dacă dorește. Iar apoi, sigur că primește sau nu azil. Asta este un alt, pro, un alt proces, însă eu împreună cu doamna Reding vom vegea ca Frontex și celelalte autorități de care dispunem să apere întotdeauna drepturile omului. Mulțumesc. Și acum domnul Kirkhope. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, evenimentele din ultimele săptămâni care se referă la securitatea europeană și acțiuni împotriva terorismului au devenit foarte importante. Programul de la Stockholm stabilește faptul că există nevoia unei strategii ample de prevenire și combaterea terorismului a crimei uh, transfrontaliere, a traficului de persoane, abuzul internet, uh, crimele informatice, deci infracțiuni informatice și cere deci o luptă mai puternică împotriva corupției din partea statelor membre. cum aceste eforturi trebuie să fie concertate împreună cu eforturile agențiilor și a rețelelor existente. Doamnă comisar semnat, vreau să vă întreb ce doriți să faceți în ceea ce privește combaterea terorismului și a crimei organizate aici, dar și în uh, colaborare cu prietenii noștri internaționali. Pentru ca să ne puteți asigura de importanța principiului de proporționalitate în uh, răspunsul Europei, în reacția Europei la astfel de probleme. Doamna Malmström, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Kirchhoff. Da, într-adevăr, aceasta este una dintre prioritățile pe care vreau să o abordez foarte repede chiar, și anume strategia internă de securitate. Avem nevoie de o strategie internă pentru a putea combate terorismul și crima organizată pe toate pe care le-ați menționat înainte și trebuie să ne uităm la aceste probleme mai de aproape. Uniunea Europeană a făcut deja câte ceva, dar trebuie să facem o evaluare mult mai amplă a instrumentelor pe care le avem pentru a lupta împotriva terorismului. Eu aș dori să luptăm împreună cu instrumentele pe care le avem în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe, dar și cu, bineînțeles, și cu America, sau în instrumentele pe care le avem din punct de vedere legislativ, politicile, fondurile și așa mai departe. Deci vreau să avem un cadru mult mai amplu pe care să-l cunoaștem în combaterea terorismului. Poate că avem undeva lacune, poate că sunt paralelisme în uh, instrumentele pe care le avem, pe care trebuie să le înlăturăm. Această evaluare va fi prezentată de către mine cât de repede Comisiei dumneavoastră apoi. Uh, în ceea ce privește noile sisteme de informare, acestea întotdeauna trebuie să fie evaluate cu privire la principiul de proporționalitate, valoare adăugată, costuri și, bineînțeles, în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale. După cum am spus în introducerea mea, eu voi analiza toate aceste aspecte în uh, sistemele de informare pe care le avem, mă voi uita prin această prismă. În ceea ce privește terorismul, va trebui să evaluăm într-adevăr instrumentele pe care le avem pentru a preveni, dar și a combate terorismul pentru a putea uh, să avem o acțiune pe termen lung și pentru a avea o reacție potrivită. Avem mai multe agenții, avem mai multe măsuri legislative la dispoziție, dar trebuie să subliniem din ce în ce mai mult componenta protecției victimelor. Am făcut câte ceva în acest domeniu, dar trebuie să facem mult mai mult pentru victimele terorismului. Aceasta va fi una din propunerile pe care le voi face în ceea ce privește strategia internă de securitate. Mulțumesc, spune președintele, domnul Kirkhope, întrebare suplimentară. Mulțumesc, mă asigură foarte mult răspunsul pe care mi l-ați dat, dar indiferent de câte uh, femei vom avea care lucrează în acest domeniu poate un comisar uh, care este o femeie foarte puternică, foarte um, plină de voință, poate să ne asigură pe noi, Comisia din Parlament, că aceeași uh, proporționalitate pe care am discutat-o înainte va fi considerată atunci când ne vom uita la um, numărul de um, acte legislative care vor trebui să fie impuse statelor membre în combaterea crimei uh, organizate și a terorismului. Și veți putea să vă concentrați pe mai bun, o mai bună cooperare, respectând în același timp prioritățile naționale și clauzele de opt-out pe care le au statele. Sunteți de acord, doamnă comisar, că o abordare generală a politicii de securitate nu este întotdeauna cea mai bună? Mulțumesc, doamna Malmström răspunde la întrebare. Da, după cum spuneți, în domeniul terorismului, Uniunea Europeană nu are instrumente legislative prea multe, pentru că responsabilitatea operațională este la statele membre și stat, eh, Uniunea Europeană nu poate decât să coordoneze reacția statelor membre și să vadă cum poate eventual să pun accentul mai puternic pe prevenire și pe protecție. Deci am făcut foarte mult pe domeniul nostru de competență. Când spun că vreau să fac o evaluare mai amplă, nu înseamnă că vreau să vin cu o propunere nouă legislativă, ci înseamnă că vreau să am o privire de ansamblu a instrumentelor pe care le avem. Știu că comisia dumneavoastră a discutat și cu predecesorul meu, cu domnul Baro, despre aceste probleme. Cum putem folosi instrumentele pe care le avem într-o manieră mai inteligentă? Poate că unele dintre ele sunt uh, inutile, poate pot fi abandonate sau poate că din contră avem o lacună legislativă pe care trebuie să o umplem. Aceasta este ceea ce vreau eu să discut cu dumneavoastră în unile care vor veni. Mulțumesc. Domnul Tavares. Obrigat. Signora Malmström. Okay. Mulțumesc, doamna Malmström. Aș vrea să știu ce părere aveți despre chestiunile legate de azil? Nu doresc niște afirmații generale, ci aș dori niște informații concrete. Rol Frontex, președinta Frontex, a fost de curând aici și a făcut anumite afirmații referitoare la Libia. De asemenea, s-a publicat un, uh, o înregistrare video în care am văzut modul în care sunt tratați oamenii în Libia și drepturile omului sunt încălcate acolo în mod fragrant. A fost vorba de asemenea de un deținut care s-a afla în fața morții. Aș vrea să știu ce măsuri concrete veți lua în această direcție. De exemplu, veți verifica mandatul Frontex pentru ca sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească să fie îndeplinite într-adevăr și de asemenea aspecte legate de nereturnare. Această nereturnare um, și aspectele implicate ar trebui verificate. De asemenea, aș vrea să vă întreb uh, anumite lucruri referitoare la Convenția de la Geneva. Care sunt măsurile concrete pe care le-ați planificat în această direcție? Sper că am înțeles uh, cu exactitate întrebările dumneavoastră, însă dacă nu am făcut-o, voi reveni asupra lor. Uniunea Europeană și toate ființele umane au um, această obligație de a salva vieți și voi încerca să consolidez rolul Frontex știu că a fost greu până acum ca statele membre să cadă de acord asupra unei anumite definiții, însă va trebui să aducem câteva clarificări referitoare la care sunt obligațiile statelor membre vis-a-vis -vis de Frontex. Sper că vom putea cădea de acord asupra acestui lucru, pentru că în felul acesta lucrurile vor fi facilitate. În ceea ce privește principiul nereturnării, acesta este stabilit în Convenția de la Geneva și uh, statele membre sunt conștiente de acest lucru. Noi trebuie să ne asigurăm că oferim protecție celor care um, se refugiază, vor să își salveze viața și uh, fug din uh, fața unor dictaturi, din fața pericolelor care le uh, pun uh, viața în pericol. Deci dacă ei fug uh, pentru a își salva viața sau dacă caută o viață mai bună, așa cum au făcut mulți dintre europeni acum 100 de ani, pentru că trăiesc în condiții mizere, atunci trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că o parte a populației din țara mea, din Suedia, acum 100 de ani a plecat din Suedia pentru a căuta o viață mai bună. Uh, lucrurile au fost cât se poate declare. Ei au căutat să își construiască o viață nouă în Statele Unite, s-au refugiat între acolo. A fost și întrebarea uh, referitoare la Libia. Sigur, cu Libia trebuie să discutăm, trebuie să avem un dialog, pentru că este un partener important, este o țară de tranzit, o țară care um, trimite oameni înspre noi. Trebuie să discutăm cu ea pentru că nu este o țară tocmai democratică, însă trebuie să găsim căi pentru a îmbunătăți cooperarea. Știu că um, fosta președinție a căutat acest dialog cu Libia și că progresele au fost foarte mici, însă va trebui să intensificăm acest dialog și să vedem cum putem să uh, identificăm mijloacele de cooperare astfel încât să consolidăm dialogul și relația cu ei. Pentru că și ei trebuie să trateze oamenii conform uh, principiilor internaționale și noi trebuie să îi ajutăm pe oamenii noștri care sunt deja în Libia să își uh, consolideze capacitățile astfel încât să îi ajute pe cei de acolo. Sigur, este un drum lung de parcurs, dar uh, cu siguranță îl vom face. Vă mulțumesc, domnule Tavares. Doamne Malmström, există o serie de probleme despre care am vorbit și acum aș dori să vorbim despre soluțiile la aceste probleme. O soluție pentru refugiați este aceea a um, staționărilor în uh, țări terțe sau a, a uh, faptului că ei pot să devină rezidenți în state ale Uniunii Europene. Există cam 200.000 de refugiați care trebuie să devină rezidenți într-o anumită țară. Statele Unite au preluat un anumit număr din acești uh, refugiați. 100.000 ar trebui să rămână în Europa anual. Așa stau lucrurile, așa ni s-a spus. Cum dorim să facem însă acest lucru? Până acum a, am reușit să a, um, preluăm 5.000 dintre ei, însă nu există o structură adecvată pentru a îi prelua pe aceștia. Credeți că ar fi bine să procedăm în acest fel, așa cum s-a procedat și până acum? De asemenea, ați vorbit despre drepturi egale pentru imigranții legali, aceleași drepturi ca și uh, persoanele autohtone. Poate puteți să ne spuneți câteva cuvinte și referitor la acest lucru. Se pare că nu am înțeles corect întrebarea noastră, pentru că a fost o diversitate tematică aici. Um, da. Abia aștept să um, vă ascult ideile pe această temă, pentru că um, această Admisie și principiul admisiei uh, este foarte important. Vorbim aici despre Uniunea Europeană, dar și despre alte țări terțe care ar putea să facă mai mult în această direcție. Este o cale care ar putea fi o componentă a soluției noastre, astfel încât aceste persoane să primească un refugiu. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Borghețiu. Domnul comisariu designat Mulțumesc, doamnă comisar desemnat. Am apreciat foarte mult abordarea rațională și neideologică pe care o aveți dumneavoastră față de viitoarea dumneavoastră activitate pe tema emigrației. Chiar dacă nu mi este foarte clar și mă preocupă puțin, uh, aș vrea să ne spuneți mai multe, eventual prin alte răspunsuri, această directivă pentru multinaționale, pentru corporații pentru că adesea în comisia noastră uh, avem convorbiri cu reprezentanții ai țărilor din nordul Europei, ca Suedia, care critică Uniunea Europeană și Comisia în legătură cu ajutorul umanitar și tratamentul acordat persoanelor uh, solicitanților de azil. Însă aceste țări nordice lipsesc cu desăvârșire când e vorba de a pune în comun uh, efortul pe care țări ca Italia, Grecia, Spania, Malta trebuie să și-l asume de unele singure pentru a primi acești migranți și pentru tot ceea ce înseamnă impactul pe care situația migranților și a solicitanților de azil îl are. Mm, aș putea să mă refer și la un fapt specific. Doamna comisar Herrero Waldner s-a angajat pentru Uniunea Europeană cu angajamente specifice vorbitorul este rugat să încheie. Nu credeți că e bine că toate cele 27 de state membre să participe concret și la cheltuieli? Uh, pentru că intențiile sunt un lucru și faptele concrete un altul. Răspunsul doamnei Malmström. Uniunea Europeană a avut o acțiune importantă pentru că este principalul actor în apărarea drepturilor omului și demnității umane în lume. Deci sigur că da, trebuie să apărăm și drepturile persoanelor care se refugiază din calea dictatorilor. Toți avem această obligație. Sigur, unii își asumă mai multe răspunderi, alții mai puține, însă toate țările din Uniunea Europeană își asumă respo- responsabilități pe aceste probleme și ar trebui să continue să facă așa. Sigur, am vorbit mult despre modul în care putem să punem în comun această responsabilitate în Uniunea Europeană. Eu am dat câteva idei în legătură cu modul cum se poate face acest lucru. Știu că se pune o mare presiune pe unele țări de la Mediterană, dar Sigur, oricare ar fi statutul acestor migranți, vin și uh, pe calea aerului și cu alte mijloace de transport, deci nu este doar o povară pe, pe țările de la Mediterană. Însă știu, da, există multă, multe presiuni, uh, o mare povară pe umeri acestor țări, dar am spus cum putem să lucrăm în programele de uh, relocare, pe um, activitatea Frontex, uh, diverse moduri de cooperare cu țări terțe din zona Mării Mediterane și voi continua să acționez în acest fel, însă vreau să subliniez că avem și angajamente internaționale de a primi solicitanții de azil și de a le conferi anumite drepturi. Mulțumesc. Și acum pentru întrebarea suplimentară va vorbi domnul Batten sau tot domnul Borghezio? Tot domnul Borghezio. Da. Mulțumesc. Așadar, pot să sper că dumneavoastră veți putea răspunde la această întrebare precisă a mea, și anume ca Uniunea Europeană, în problema dreptului de azil și a așezării, relocării acestor imigranți și a solicitanților de azil să, aplică, să aplice metodul uh, uh, uh punerii în comun a acestei sarcini. Pentru că, sigur, toate cele 27 de state membre au intenții nobile, însă, uh, până la urmă, eforturile și le asumă doar câteva țări. În legătură cu Frontex, dumneavoastră, ne-ați anunțat un lucru pozitiv în interesul tuturor, că ne-ați anunțat o reorganizare a Frontex. Aici uh, alți colegi au uh, scos în evidență multe aspecte, eu m-aș referi la două. În primul rând că e o problemă foarte delicată și importantă a repatrierii. Aceasta trebuie gestionată de Frontex și trebuie finanțată de toate statele europene. Așadar, uh, pe cheltuiala Uniunii Europene, nu a statelor membre, pentru că știm că unele state membre, cum ar fi Italia, plătesc prea mult. În al doilea rând, dacă doriți să examinați propunerea de a încredința aceste cențe de identificare și de ședere de primire unor structuri coordonate și uh, dirijate de Frontex. Răspunsul domnului Manstrom acum. Mulțumesc, domnul Borghezio, pentru întrebări. Cred că Frontex și în propunerea mea voi formula acest lucru. Sigur, încă nu am făcut uh, propunerea, trebuie să mai ascult încă niște parteneri de discuție, dar voi propune ca Frontex să-și poată cumpăra propriul echipament ca să poată fi echipați mai bine uh, când acționează în operațiuni comune. Apoi, răspunderea transfrontalieră, până la urmă, aparține statelor membre, dar Frontex poate coordona aceste activități și ajuta statele membre în a, a trimite înapoi oamenii după ce a, a, le-a fost examinată situația, că nu doresc să, să solicite azil, dacă au solicitat, dacă procedurile au fost corecte și pot fi retrimiși acasă fără aș risca viața cu respectarea principiului de retur- nereturnare. Dar răspunderea până la urmă sigur că va aparține întotdeauna statelor membre. Mulțumesc acum domnul Bond. Ok. Mrs. Morvai. da, Vreau să știu ce ați face ce ați făcut pe 23 octombrie în 2006 la Budapesta. Știți că acum mai multe persoane, mii de persoane celebrează Revoluția din 1956. Însă această demonstrație a fost uh, acum uh, a fost condamnată și a fost reprimată și uh, turiști care erau prezenți au trebuit să sufere și ei din cauza acestor uh, acțiuni. În al doilea rând, după aceea au existat uh, percheziții în casele oamenilor, au existat uh, situații în care o femeie era singură acasă, a venit poliția, a percheziționat casa și după aceea această percheziție în plus a durat 10 ore fără ca să există nicio garanție în vreun sens ca persoana respectivă ar fi putut să se informeze cu privire la uh, în alt, prin alte mijloace. În orice caz, întrebarea mea este ce vreți să faceți pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple? Mulțumesc pentru întrebare, dar mi-e teamă că nu prea pot să răspund la această întrebare, pentru că îmi amintesc de evenimentele din 2006 și știu că și un ministru din guvernul suedez a fost acolo. Îmi amintesc de violențele din acea zi. Vorbitoarea nu avea microfon în sală, îmi pare rău. Uh, dar bineînțeles că autoritățile maghiare trebuie să investigheze dacă poliția și-a depășit atribuțiile, dacă a reacționat călcând legea maghiară. Iar celălalt caz pe care l-ați menționat este de asemenea un caz național pe care Comisia nu poate să-l comenteze, nu cunosc detaliile și nu pot să vă răspund la întrebare. Back to Mrs. Morvai. No? Bonds, then I, I guess... Domnul Bonds are întrebarea suplimentară. Mulțumesc, doamnă Malmström. Răspunsul dumneavoastră nu m-a satisfăcut deloc, din contră, m-a neliniștit. De ce? Pentru că dumneavoastră spuneți că sunteți pentru imigra- imigrația de masă, sunteți uh, Uh, pentru competitivitate și doriți uh, să justificați astfel migrația în Europa. Dar milioane de persoane sunt șomere în Europa, milioane de persoane nu au nicio șansă să găsească un loc de muncă și noastră vă gândiți deja la imigranți. Gândiți-vă la statele mari, Paris, Londra, Bruxelles, um, Rotterdam, Malmö, toate aceste orașe au probleme foarte mari din cauza imigrației și dumneavoastră vorbiți deja de un val nou al imigrației. Deci când vă ascult așa și trebuie să vă spun că sunt foarte neliniștit. Nu sper decât că dumneavoastră să nu primiți postul de comisar pentru politică internă. Aceasta este speranța mea, pentru că dacă primiți acest post, atunci va exista mai multă imigrație, ceea ce nu este posibil. Doamnă Malmström, spune președintele, aveți cuvântul pentru a răspunde. Da, mulțumesc foarte mult. Bineînțeles că variază în funcție de state, dar toate statele Europei vor avea nevoie de migranți în, pentru ca să ocupe locuri de muncă, pentru a putea să ne menținem Europa, economia ca fiind una competitivă în Europa și pentru a putea plăti pensiile generației bătrâne și sistemul social pentru a-l putea finanța. Dar acesta nu este, bineînțeles, o soluție a problemelor, la problemele economice, dar este o parte din soluție. Există multe studii și statistici demografice care arată acest lucru. Bineînțeles că fiecare branșă va trebui să își ia propria decizie. Statele membre au uh, acțiunea pentru a putea, au competența pentru a acționa în acest domeniu. Ați mai vorbit și despre problema integrării, care este într-adevăr un aspect extrem de important. În multe state membre va trebui să facem mai multe pentru a colabora uh, ținând cont de faptul că statele membre sunt cele care au responsabilitatea principală în acest domeniu de a integra persoanele acestea pe piața muncii și în societățile în care trăiesc. Mulțumesc! Doamna Bauer are cuvântul acum. Mulțumesc! Aș vrea să vorbesc în numele Comisiei pentru Ocupare și aș, vrea, aș avea să vă adresez următoarea întrebare. Este vorba despre politica de migrație și este foarte clar că noi avem o responsabilitate clară în acest domeniu. Cunoaștem și situația demografică din Europa și știm cum este ea structurată. Sunteți de acord că este necesar pentru Europa să existe o oarecare migrație într-o oarecare măsură. Sigur, aceasta nu este o sarcină ușoară de a coordona acest lucru, însă întrebarea mea este, aveți vreo idee referitoare la piața muncii din Europa? și la modul în care este configurată aceasta, astfel încât cetățenii Uniunii Europene să nu sufere în urma acestor valori migraționiste, pentru că s-ar putea să existe consecințe și asupra competitivității. Cetățenii europeni au un drept de muncă, dar și mig, migranții legali au acest drept. Mulțumesc, aceasta este o întrebare semnificativă. Într-adevăr, trebuie să existe o situație din care ambele părți câștigă. Pentru că este nevoie de imigranți, pe de altă parte, cei care vin către Europa sau imigrează, se vor reîntoarce în țările lor îmbogățiți cu cunoștințe, având o experiență mai mare. Alții se vor hotărâ să rămână. Noi nu dorim să construim un anumit sistem de brain drain, pentru că acest lucru nu ar aduce nimic bun. Coleg, Gamea care este răspunzătoare pentru politica de ocupare, va trebui să se asigure că aceste persoane vor veni fie pe, cu contracte pe perioadă determinată, fie perioadă mai lungă și că vor avea la acces, uh, vor avea la piața muncii, vor avea anumite drepturi, vor avea salarii corecte și condiții corecte. Pe de altă parte, uh, trebuie să uh, veghem asupra relației de competitivitate cu ceilalți. Toate aceste aspecte trebuie luate în considerare și uh, vom veghea asupra respectării acestora uh, pentru a ne asigura că principiile competitivității nu sunt lezate și că vom avea o situație de win-win. Mulțumesc pentru întrebarea suplimentară. Doamna Boscut. Bauer again? Din nou, doamna Bauer. și voi reveni și mai târziu cu întrebări suplimentare. Doar o întrebare suplimentară. Noi avem anumite um, norme referitoare la sancțiuni impuse angajatorilor care angajează imigranți ilegali. Ce părere aveți cum uh, vom putea aprecia um, răspunderea acestor um, angajatori care angajează imigranți ilegali. Sigur, um, legislația în acest domeniu trebuie să fi fost implementată deja. Aceasta este o componentă um, din planul nostru de a combate migrația ilegală. De asemenea, trebuie să controlăm traficul de ființe umane, pentru că și acest lucru se întâmplă destul de des. Um, persoane sunt traficate către Europa, li se fac promisiuni uh, referitoare la o viață mai bună, însă dau peste condiții îngrozitoare. Deci trebuie să ne asigurăm că angajatorii uh, pot certifica că îndeplinesc criteriile și condițiile unei angajări adecvate și că pot um, și că oferă aceste lucruri um, la organizațiilor de la nivel național. Aceste reguli nu trebuie lezate, nu trebuie încălcate deci, directiva nu este încă implementată, însă nimic nu împiedică statele membre de a o implementa. Thank you. Now... Mulțumesc. Trecem acum la domnul Boscourt. Thank you, Chair. Doamna Boscourt, îmi cer scuze. Mulțumesc, Mulțumesc uh, domnule președinte. Uh, o salut pe doamna Malmström. Sigur că mulți oameni se refugiază din calea încălcării de omului, cum ar fi uh, mutilarea genitală sau căsătorii forțate. Uh, dar nu există linii directoare care să țină cont de aceste probleme legate, specifice legate de gen, decât în Marea Britanie și în Suedia. Uh, în 2010, în Malta, va fi înființat acest birou, uh, aceste birouri pentru migranți, dar va, va, vor trebui să aibă la dispoziție echipament uh, necesar. Puteți să ne numiți, să ne, mm, să ne spuneți trei măsuri pentru ca aceste birouri să fie echipate adecvat și cum intenționați să protejați femeile care se refugiază din calea încălcării drepturilor lor în țările de origine. Mulțumesc răspunsul doamnei Malmström. Mulțumesc pentru întrebare. Sigur că știm că o maj- majoritatea migranților sunt femei în întreaga lume, nu în Europa, ci în întreaga lume. Și trebuie să fim sensibili la aceste probleme legate de gen și politica de uh, migrație și azil din Uniunea Europeană trebuie să uh, ia în considerare grupurile vulnerabile, copii, femei, persoane cu handicap uh, și așa mai departe. Însă, cât despre acest birou pentru azil și, în general, politica noastră va trebui să, analize, să analizeze cum să ne asigurăm că mai ales femeile care au uh, căzut victima uh, violului sau alte infracțiuni cu tentă sexuală pot fi reabilitate, că femeile și bărbații mm, sunt uh, separați sau femeile cu copii sunt tratate special sau că luăm în considerare nu mi-am exact cuvântul, spune da, Malmström, dar mă rog, oricum toate acestea trebuie să facă parte din mandatul acestui birou de sprijin pentru azil. Dar, în general, în legislația pentru migrație și azil trebuie să ținem cont de aceste aspecte și acestea trebuie să joace un rol principal în toate uh, textele de lege și voi conlucra cu doamna Reding pentru acest lucru și în legătură cu mutilația uh, genitală. Sigur că uh, um, cei care uh, sunt supuși acestei torturi trebuie să uh, poată să se, să se poată refugia în Europa. Sigur și aceste aspecte vor trebui analizate suplimentar în viitor. Și acum o întrebare suplimentară pentru doamna Boscurt. Sigur, uh, această mutilare uh, genitală a femeilor deja a început să fie o problemă în Europa ca un rezultat a populației migrante. Aceste practici se întâmplă în Europa, din păcate, și prin uh, uh, punerea în, în prim plan aceste probleme pe agenda sa, Uniunea Europeană ar trimite un mesaj clar că această mutilare ar trebui abandonată în, întreaba, în întreaga lume. Ce rol intenționați să jucați în lupta împotriva uh, mutilării uh, sexuale a femeilor și care ar fi o strategie pentru a combate această practică. Mulțumesc pentru întrebare. Comisia încă nu are puteri uh, juridice explicite pentru a combate violența uh, casnică sau violența uh, aceasta împotriva femeilor, în care să încadrăm și mutilările sexuale, dar Comisia a început elaborarea unei comunicări pentru a rezolva această problemă împreună cu statele membre. Știu că va fi o prioritate a președinției spaniole și aceste mutilări sunt doar o parte din violențele cărora le caz victimă uh, fetele și femeile din Europa, sigur și din întreaga lume, dar trebuie să facem un schimb de, practic, de bune practici într-un mod mai sistematic pentru a preveni aceste fapte. Sunt bune exemple, de exemplu programul DAFNE, în care se lucrează cu comunități locale, cu lideri religioși, cu ONG-uri, pentru a informa lumea, pentru a preveni, pentru a, a informa părinții de anumite grupuri etnice. Sigur, sunt diferențe în legislația din țările membre, dar putem conlucra pentru a preveni aceste practici, pentru că sunt practici oribile, cărora le cad victime, mai ales fetele tinere din Europa, dar și din întreaga lume. Mulțumesc! Domnul Colin acum. Lei a doar sub... Da, aici sunt dumneavoastră în uh, uh, cuvântul inițial. Ați spus că trebuie să înființăm mai multe agenții sau să consolidăm agențiile, inclusiv uh, Observatorul pentru Toxicodependență de la Lisabona. Tema aceasta a drogurilor este o temă complexă E vorba de consumul de substanțe psihoactive, mai ales în rândul tinerilor. Multe din aceste substanțe sunt asociate cu consumul de alcool și toate acestea au ca rezultat dauri adesea ireparabile. Recent, uh, documentul de la Stockholm s-a ocupat specific de această temă, nu doar în ceea ce privește reducerea pagubelor, ci și limitarea riscurilor și prevenirea. Aș vrea să întreb, cum intenționați să sporiți puterile observatorului din acest punct de vedere și cum doriți să cooperați atât cu doamna Reding, dar și cu Comisarul pentru Protecția Consumatorilor pentru a reuși, pentru domnul Dali, pentru a putea într-adevăr să protejăm cetățenii europeni. Mulțumesc acum doamna Mantrom. Da, e o problemă foarte gravă, problema la care v-ați referit și cred că Uniunea Europeană nu a făcut îndeajuns pentru a o rezolva, pentru a o combate. Sigur că, până la urmă, răspunderea revine statelor membre și există legislații diferite. Am reușit să facem progrese cu planul de acțiune împotriva drogurilor, avem agenția uh, pentru uh, avem și programul de la Stockholm uh, și dorim să facem mai multe, sigur și voi conlucra cu plăcere cu dumneavoastră pentru a combate uh, această problemă. Trebuie să vedem cum putem găsi măsuri pentru a coordona activitatea la nivelul Uniunii Europene, pentru că are, această problemă are aspecte legate de sănătate, are aspecte legate de infracțiu, uh, infracționalitate, de infracțiuni, uh, de, de, de crimă organizată, de trafic de droguri, să vedem cum putem colucra cu comunități locale, cu societatea civilă, cu diversele organizații implicate în domeniu, cu ONG-urile, pentru a reuși eventual să rezolvăm această problemă de care sunt foarte conștientă, dar nu văd ce uh, instrumente ar putea folosi pe termen foarte scurt Uniunea Europeană, dar sigur, e bine să avem o discuție în noua comisie împreună cu alți comisari de resort, nu? dar după cum a spus și cu doamna Redding, uh, Desigur că putem avea o discuție ulterioară, să vedem cum să acționăm, pentru că Uniunea Europeană încă nu a conștientizat cât de gravă este această problemă. Și ținând cont de faptul că va trebui să acționăm mai ales la nivel local pentru a o combate. Mulțumesc și acum întrebare suplimentară, domnule Iacolino. Da, acum vreau să spun ceva legat eventual de toxicodependență. Există și problema aceasta a faptului că în multe state membre uh, închisorile sunt supraaglomerate. Pentru că un, o, o treime din deținuți sunt din, provin din țări terțe și mulți din acești deținuți au probleme cu alcoolul, cu drogurilor, probleme grave care impun asistență sanitară calificată. Și și sub acest aspect, documentul de la Stockholm a intervenit atât în ce privește uh, uh, resursele financiare pentru a construi, pentru a extinde structurile carcerale, cât și în ce privește includerea socială, reinserția socială, pentru a da o nouă șansă reală și concretă deținuților sau foștilor deținuți pentru a le oferi condiții de viață mai bună. Din acest punct de vedere, ce programe doriți să uh, uh, uh, înfăptuiți în lumina acestor acestor lucruri prevăzute în programul de la Stockholm. Mulțumesc așa cum răspunsul domnului Malmström. Senior Domnule Iacolino, accept într-adevăr, recunosc că este o problemă foarte gravă și ar trebui să o adresăm mai bine. Însă Uniunea Europeană nu poate să rezolve toate problemele la nivel european. Putem să atragem atenția asupra problemei, să oferim câteva instrumente, să oferim fonduri pentru proiecte sau să facem un schimb de opinii, dar cu siguranță multe din aceste aspecte se tratează cel mai bine la nivel local sau național sau împreună cu comunitățile locale. Conform principiului de proporționalitate și subsidiaritate, trebuie mereu să evaluăm dacă măsurile sunt mai eficiente la nivel european sau la nivel național. Și poate că acesta este un subiect în care putem mai degrabă să sporim cooperarea și să trecem la un schimb de opinii și de experiențe fără a folosi instrumente puternice sau uh, instrumente legislative pe care să le impunem în acest domeniu. Dar sunt absolut de acord că este o problemă foarte gravă. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Christensen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. De curând am văzut că foarte multe milioane de persoane trăiesc și lucrează ilegal în Uniunea Europeană. Unii au venit încercând să-și găsească o viață mai bună și alții au fost uh, uh atrași cu promisiuni de vieți mai bune. Însă pentru că nu sunt legale în Europa, ei n-au aproape niciun drept, drept la asigurări medicale sau acces la sistemul de sănătate, copiilor nu merg la școală, nu plătesc impozite și așa mai departe. În felul în care sunt ei tratați aici, ei sunt asimilați sclavilor moderni. Aceasta este o problemă foarte gravă și în continuare Europa are cere practic uh, migranți ilegali prin nevoia de activități uh, în pe piața muncii. Ce vreți să faceți împotriva acestui fenomen? Doamna Malmström, da, vă mulțumesc pentru întrebare. Sunt foarte uh, impresionată de încrederea pe care o aveți pentru ca eu să pot eventual rezolva această problemă foarte gravă. Într-adevăr, Comisia va trebui să facă ceva în acest direcție. Domnule Christensen, aveți dreptate. Unele dintre aceste persoane vin în Europa forțat, promițându-li se o viață foarte bună, dar de fapt ajung să fie sclavi sau sclavi sexuali în bordeluri. Acest lucru nu este acceptabil. Trebuie însă să găsim o soluție mai nuanțată pentru că este o problemă complexă. Avem nevoie de instrumente legale pentru lucrătorii sezonieri, pentru activitățile intracorporație, pentru nevoile diferitelor state în acest domeniu. Dar e nevoie și de legislație pentru ca să ne asigurăm că cei care vin în Europa să poată trăi și lucra legal în Europa, având aceleași drepturi cu cetățenii din Uniunea Europeană. Și trebuie să luptăm împotriva traficului de persoane, conlucrând cu statele vecine, pentru ca acestea să fie uh, informate pentru ca să aibă și ele măsuri de mobilitate mai bune și pentru ca să-i ajutăm, să îi rugăm să ne ajute în această luptă împotriva imigrației ilegale. În momentul în care imigranții au ajuns într-o țară, drepturile legale depind de la o țară la alta. Știu că în țara dumneavoastră și în țara mea există o dezbatere puternică despre dacă sau nu să se dea acces la sistemul de sănătate și educație pentru aceste persoane. Însă nu putem forța la nivel european o legislație care să se aplice la nivel național. Mulțumesc. Domnul Christensen, întrebare suplimentară? Da. Mulțumesc. Știm că și Consiliul și Parlamentul European au decis să elaboreze directiva sancțiunilor care pedepsește angajatorul și nu angajatul. Cum vă veți asigura că angajatorii pe viitor să nu uh, angajeze muncitori ilegali și cum vă veți asigura ca statele membre să implementeze această directivă în mod corect. Doamna Malmström. Um, uh, Doamna Malmström. Da, va trebui să facem acest lucru în aceleași condiții pe care le menționam înainte. Comisia supraveghează statele membre pentru a vedea dacă se implementează corect directiva. Cred că acesta este răspunsul meu general la întrebarea dumneavoastră. Este important să nu permitem angajatorilor să folosească muncitori sau lucrători ilegali în uh, acest domeniu. Va trebui să existe control la nivel național, fiecare după sistemul său, dar Comisia este gardianul tratatelor și va trebui să se asigure că ca și state membre, că statele membre implementează directiva la nivel național. Ceea ce s-a întâmplat întotdeauna și eu nu voi avea nicio ezitare să um, acuz, să depun o plângere împotriva statului membru la Curtea de Justiție a Europei dacă se întâmplă acest lucru. Mulțumesc, spune președintele. Și acum are cuvântul doamna Sipăl. Mulțumesc, doamna Malmström. Aș vrea să vă pun o întrebare principială, în primul rând, și dacă este să mă gândesc la cuvintele dumneavoastră introductive, atunci cred că puteți răspunde cât se poate de scurt la ea. Puteți să faceți o afirmație pozitivă formală că împreună cu doamna Reding și Consiliul veți apărea um, în mod regulat uh, la comisia noastră, veți participa la uh, acordurile internaționale um, vis-a-vis -vis de care veți informa Parlamentul întotdeauna cu claritate, așa cum este prevăzut la articolul 218 din Tratatul de la Lisabona. Aș vrea de asemenea să uh, completez câteva lucruri referitor la întrebările referitoare la SWIFT și anume um, care sunt măsurile care trebuie luate pentru a completa uh, sistemul SWIFT, astfel încât combaterea terorismului și a crimei organizate să devină mai eficientă. Um, de asemenea, o altă întrebare. Rezoluțiile privind SWIFT sunt semnificative pentru dumneavoastră pe de, ă, sau, altfel spus, trebuie implementate aceste rezoluții cât se poate de repede? Doamne Malmström, da, sunt trei întrebări care mi-au fost adresate. În primul rând, sigur că mă voi angaja în această direcție pe care ați precizat-o, așa cum a făcut și predecesorul meu. Uh, voi respecta um, normele tratatului de la Lisabona, voi avea nevoie de ajutorul dumneavoastră în ceea ce privește toate aceste lucruri prevăzute în tratatul de la Lisabona. Mă voi adresa și voi veni către Parlament și către Consiliu. În ceea ce privește SWIFT, uh, avem acum un acord temporar uh, pe o perioadă de 9 luni care va intra în curând în vigoare. Mi s-au dat exemple clare privind utilitatea SWIFT. Cred că este uh, util în ceea ce privește uh, infracționalitatea uh, financiară. Um, ceea ce s-a întâmplat la Washington um, și la Washington a fost ridicată această chestiune și autoritățile europene uh, privind implementarea legislativă um, au fost de acord cu acest lucru. Am câteva exemple privind utilitatea sistemului. Uh, persoane care au fost condamnate în uh, Regatul Unit în septembrie anului trecut. În felul acesta s-a putut preveni un atac în anul 2007 și de asemenea Statele Unite au multe exemple pe această direcție uh, referitoare la modul în care au fost, au putut fi evitate asemenea atacuri în, um, în domeniul financiar. siguranță vom discuta împreună cu persoanele uh, abilitate uh, despre viitorul SWIFT și vom reveni cu informații noi imediat ce le vom avea, uh, mai ales referitoare la un acord permanent privind SWIFT. Acest lucru trebuie decis împreună cu Parlamentul. Știu că dumneavoastră acordați mare atenție acestui lucru și anume protecției datelor și dacă vom putea să îmbunătățim acordul temporar, să-l facem și mai bun pe această direcție, atunci eu mă voi strădui cât se poate de mult în acest sens. Mm. Mulțumesc. Revenim la doamna Zipăl. Mulțumesc. Aș dori să mai adresez o întrebare. Înainte ați precizat faptul că nu există o strategie privind combaterea terorismului, cel puțin nu una europeană, ci că în urma unor atentate teroriste există măsuri individuale care sunt luate ad hoc. Așa, este, așa s-a întâmplat și cu SWIFT, iar după atentatele din septembrie 2000, um, um, 2009 există sau au fost luate alte măsuri. Uh, cum, cum ar fi acele scanere uh, corporale. După uh, atentatele din 2009 s-a observat că soluția nu sunt uh, aspectele tehnice, ci că apar tot felul de alte probleme mult mai complicate. Ați spus câteva lucruri uh, Merver la acest lucru mai devreme, și anume care ar fi punctele cele mai importante privind o strategie coordonată privind combaterea terorismului. De aceea aș vrea să știu care sunt uh, cele mai importante măsuri care ar trebui să fie luate în acest domeniu, care nu au fost încă luate și ce ar mai trebui să fie evaluate în acest domeniu. Doamna Malmström, doamna Zipel, cred că a fost o problemă de interpretare, pentru că am subliniat cât se poate de clar, cel puțin o dată, că trebuie să ne îndepărtăm de această abordare abordare uh, fragmentată a combaterii terorismului și că trebuie să avem o imagine de ansamblu și instrumente globale pentru a combate terorismul. Cu siguranță schimbul de uh, informații informatice, diferitele fonduri directivele, tot ceea ce avem la dispoziție, toate aceste lucruri trebuie evaluate și vom face acest lucru, voi face asta împreună cu doamna Reding și anume o evaluare totală a întregii arhitecturi privind împărtășirea datelor și informațiilor în cadrul Uniunii Europene și cu țări terțe pentru a avea o imagine de ansamblu, pentru a vedea dacă există lucruri care lipsesc aspecte redundante atunci când vorbim despre protecția datelor, eficiență, rentabilitate, principiul proporționalității plus valoare. Cu siguranță vom înainta propuneri privind această strategie internă și modul în care putem combate cel mai bine terorismul. Mulțumesc, domnul Diaz de Mera. Gracias, señor presidente. Señora... Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă candidată, vă transmit urările mele de succes. Însă acum aș dori să mă întorc la problema Frontex, poate mai detaliat, ca să ne înțelegem așa cum se cuvine. Frontex este, are o acțiune de coordonare, de analiză, de formare a Um, gărzilor de frontieră și a granicelor. Deci nu substituie competențele naționale. Niciodată nu s-a pus așa problema. Deci trebuie să vedem ce, trebuie, ce vrem noi să facem cu Frontex. Noi cred că noi trebuie să facem o evaluare a competențelor acesteia, a Frontex, și trebuie să luăm o hotărâre să ne dăm seama că mijlo- ce exact ce anume mijloace și instrumente are la dispoziție Frontex și să vedem că acestea, din păcate, sunt limitate în caz de criză. Deci să ne punem de acord asupra unui întreg set de uh, mă, resurse care trebuie puse la dispoziția Frontex și mă refer la resurse uh, și la resurse umane. Și înainte de a modifica echipa, uh, uh, regulamentul în vigoare, trebuie consultat Parlamentul. Intenționat să faceți în, așa, în acest fel? Răspuns, da, mulțumesc. Sigur, Consiliul de Administrație al Frontex a efectuat o analiză și o evaluare și a făcut câteva propuneri în legătură cu modul în care putem uh, dezvolta și consolida activitatea Frontex. După cum am spus, aceasta este o agenție care poate coordona, poate fi de ajutor, dar nu poate înlocui uh, răspunderea statelor membre în ce privește gestionarea frontierelor. Sigur că Frontex se bazează foarte mult pe solidaritate, un cuvânt ușor de rostit, dar câteodată mai greu de pus în practică. Eu voi face niște propuneri în legătură cu consolidarea Frontex, după cum am mai spus, permițându-le să-și cumpere propriul echipament, ca să nu mai fie dependenți de statele membre de fiecare dată. Apoi vor avea uh, ramuri specializate, vor conlucra de aproape cu diferitele organisme de control de frontieră din statele membre și cu Eurosur, mecanism pe care îl vom dezvolta în mandatul meu, sper. Apoi, uh, vor juca un rol în formarea personalului de frontieră în ce privește dreptul internațional, principiul de nereturnare și așa mai departe. Sper că pot uh, conlucra și cu biroul pentru azil și ei de asemenea vor conlucra cu țările terțe cu care avem acorduri de, re, de returnare și vedem, să vedem dacă vom putea spori această cooperare. Și apoi, sigur, și cu Comisarul pentru uh, Azil și cu autoritățile de resort ale uh, ONU în, pentru o coordonare cu țări terțe, cum ar fi Libia. Sigur, până la urmă totul este de resortul statelor membre, că și, și statele membre trebuie să fie implicate în aceste operații, uh, ele trebuie să aibă inițiativă, noi putem facilita operațiile, dar nu le putem ordona să ia măsuri. Mulțumesc și acum domnul uh, Diaz de Mera din nou. Bine, Frontex deja lucrează cu Organizația Internațională pentru Imigrație, are 222 de membri în uh, în personal și are 83 de milioane de euro de buget, uh, bani pe care îi cheltuie cu mare dificultate. Cred că Frontex trebuie să mm, uh, aibă o abordare cu prioritate spre sud, pentru că știm ce tragedii se întâmplă pe țărmurile Greciei, Italiei, Maltei, Spaniei și aici există o discrepanță eu, care, trebuie, pentru care este nevoie de o colaborare sporită. Uh, Frontex trebuie să vadă care sunt infrastructurile pe care dorește să le achiziționeze, cu care dorește să se doteze și sunt cele care trebuie să consolideze interoperabilitatea. Dumneavoastră, la ce infrastructuri vă gândiți? Pentru că în perioada 2007-2013 va trebui să achiziționeze noi uh, uh, embarcațiuni, elicoptere. Dumneavoastră, ce părere aveți? Răspuns. Frontex are mulți bani la dispoziție. Dar după cum ați spus, câteodată nu pot avea acțiuni concrete pentru că există o nesiguranță în legătură cu uh, situația în care uh, statele membre vor contribui sau nu, dacă se vor efectua sau nu operațiuni. Într-o anumită măsură, sigur că Frontex poate cumpăra echipament. Sigur, toate acestea trebuie evaluate și analizate să vedem uh, dacă e benefic să facem asta din punct de vedere al costurilor, pentru ca Frontex să devină mai independent de statele membre și în, uh, din punct de vedere operațional. Dar, sigur, în câteva luni sau sper săptămâni vă voi face o propunere concretă în ce privește consolidarea Frontex, luând în considerare toate aceste aspecte. Mulțumesc, până președintele. Și acum, doamnă Bauer. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamnă Malmström, am ocazia bucuroasă de a putea pune încă o dată o întrebare în numele Comisiei FEM de data aceasta și în numele PPE. Vreau să vorbim despre traficul de persoane. Este o temă extrem de importantă care a, constituie și o prioritate în programul dumneavoastră. Comisia pentru Femei și Comisia pentru Egalitatea de Șanse uh, a constatat că 90% dintre victimele traficului de persoane sunt femei sau femei tinere. Și această cifră crește, numărul de victime crește constant. Aș vrea să știu de la dumneavoastră care sunt instrumentele juridice pe care vreți să le puneți în aplicare pentru a putea combate această creștere și ce intenționați să faceți pentru protecția victimelor, pentru ca victimele să nu rămână singure după aceste fapte și să poată să, și să devină eventual din nou victime. Ce veți face pentru a combate de asemenea cererea? Doamna Malmström, spune președintele, mulțumesc. Spune doamna Malmström, mulțumesc doamna Bauer, cred că acesta este unul din subiectele care personal mă atinge foarte puternic și vreau să mă implic foarte mult. Uh, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, este vorba de crime uh, oribile în care femeile, tinere femei sau bărbați chiar sunt victime. Nu există nicio altă violare mai puternică a libertăților și demnității decât să fi vândut pentru cauze sexuale. Într-adevăr, trebuie să stabilim că aceasta este o crimă extrem de gravă și pedepsele să fie apoi în consecință. S-au făcut progrese în Consiliu pe această temă, anumite subiecte nu au găsit încă un consens, dar a mers deja destul de departe. Aș vrea să reînaintez o propunere lisabonizată a directivei împotriva traficului de copii, dar și împotriva abuzului sexual al copiilor și doresc să înaintez deci această propunere cât de repede. Odată cu procedura de codecizie care se va aplica acum și odată cu angajamentul Parlamentului foarte puternic din această comisie, Comisie și din partea statelor membre chiar, am putea ajunge foarte repede la o directivă, pentru că este vorba de o crimă atroce. Dar trebuie să facem și ceva pentru reabilitarea victimelor și aceasta este cumva din acest cadru, implică mai mulți actori, pentru că are legătură cu măsuri pe care nu le am ca instrumentariul, ca instrumente la dispoziție și nu sunt în competența mea, dar există și o dimensiune externă a acestei probleme, o dimensiune care ține de politica europeană de vecinătate și care, într-adevăr, trebuie să fie uh, dezbătute toate aceste probleme. Trebuie să colaborăm cu ONG-uri care au foarte multe probleme, uh, programe importante, cum ar fi Moldova, de exemplu, pentru reabilitarea femeilor care primesc o a doua șansă pentru a putea fi reintegrate în societate după aceea. Mulțumesc. Doamna Bauer, întrebare suplimentară? Mulțumesc. Într-adevăr, e vorba de o obligație în acest domeniu. Cum vedeți dumneavoastră însă concret lucrurile? Mai multe direcții generale se ocupă de acest subiect, din câte știu eu, dar nu există o adevărată coordonare a subiectului, din păcate. Și statele membre coordonează, se coordonează mult prea puțin pe această temă. V-ați putea implica pentru un coordonator european pe această temă? Doamna Malmström. Da. Da, m-aș implica cu siguranță și sper ca un astfel de coordonator să poată să facă parte din eh, direcția mea la comisie pentru a coordona activitatea coordonatorilor naționale. Vreau să spun de asemenea că programul de la Stockholm și strategia viitoare va putea remedia această problemă pe care o menționați dumneavoastră, că lucrurile sunt cam dezintegrate în acest domeniu, că ar trebui să punem toate instrumentele pe care le avem împreună și să le gestionăm mai bine și să le coordonăm. Asta este ceea ce doresc eu să fac pentru elaborarea unei strategii interne împreună cu alți membri ai Comisiei, pentru că sunt mulți alții membri care se ocupă de această problemă din alte perspective, de exemplu baronesa Ashton. Thank you again. Mulțumesc, spune președintele. Și acum are cuvântul doamna Mathieu. Merci, monsieur le président. Mulțumesc. Doamne comisar desemnat, întrebarea mea se referă la azil și la imigrație. Cum, ce doresc să faceți pentru ca fiecare măsură din Pactul European pentru Azil și Migrație să poată fi pusă în aplicare? Aș vrea să știu de asemenea care va fi măsura prioritară a serviciilor dumneavoastră în domeniul returnării migranților care au avut un permis de ședere legală pe teritoriul statului respectiv. Doamna Malmström, da, Pactul pentru migrație trebuie să fie evaluat anul viitor, dacă nu mă înșel, și știm deja că anumite măsuri au fost deja luate, dar mai rămân foarte multe lucruri de făcut. Am încercat în introducere să desemnez prioritățile care există. În primul rând, prioritatea în domeniul azilului. Este nevoie de pachetul azil care să se aplice. Este un pachet de directive foarte complicat. Știu că este este un pachet foarte delicat, la Consiliu nu trebuie să ne facem iluzii, dar este nevoie de reguli comune pentru solicitanții de azil, dar și pentru a face ordine în sistemele naționale și pentru a evita suferința umană inutilă. Dar este într-adevăr foarte rău să lăsăm oamenii să aștepte prea mult înainte de admisia lor pe teritoriul respectiv. În ceea ce privește migrația, imigrația ilegală, am stabilit mai multe priorități. Trebuie să oferim instrumente legale de a veni în Europa. Voi uh, crește rolul Frontex, după cum am explicat înainte, trebuie să colaborăm cu țările terțe. Cred că, de exemplu, în acest sens, uh, noul birou uh, pentru azil, la, care va fi implementat la Valeta, în Malta, probabil în această toamnă, va putea să ajute statele care sunt uh, afectate de acest uh, fenomen și va putea să sporească responsabilitatea. Eu voi continua dialogul cu Turcia și cu Libia, dar și cu alte state din acea regiune pentru a vedea cum putem cel mai bine să găsim un acord cu aceste state, un acord de readmisie care să funcționeze și să ne ajute în același timp să controlăm fenomenul de imigrație ilegală. Mulțumesc, doamnă Matiu are întrebare suplimentară. Da, ați vorbit de relațiile cu Turcia. Ați putea să ne garantați că fiecare acord care va fi semnat cu un ța- o țară terță va avea un capitol care se va referi la imigrație? Bineînțeles, doamnă Malmström spune, în ceea ce privește țările uh, precum Libia și Turcia, acest lucru este pe agenda tot timpul. Știu că discuțiile sunt foarte dificile cu Libia, cel puțin avem un, o istorie de dialog foarte lungă. Acum se deschide oarecum fereastra. Domnul Baro a dorit să meargă în Libia în noiembrie, dar n-a putut. Au existat însă mai multe persoane din comisie care au fost la fața locului și eu voi vedea dacă există o cale de a discuta cu autoritățile libiene. Este însă o problemă care ține întotdeauna de orice tip de relație cu țările terțe, ține sigur și de legislația națională, dar da, trebuie să fie o prioritate în orice acord. Mulțumesc, spune președintele. Și acum are cuvântul doamna Lin. Da, Mulțumesc, deși doamna Reding va avea un rol principal la antidiscriminare, această competență este la Comisia EMPL. Foarte mulți imigranți eh, au probleme pentru că au disabilități și sunt deci afectați de discriminarea multiplă și nu numai de discriminarea pe bază de mm, faptul că sunt migranți. Aș vrea să știu dacă Comisia ar putea să conlucreze în, împreună cu celelalte departamente. Cum doriți dumneavoastră să colaborați cu doamna Reding și cu Comisia EMPL pentru ca să vă asigurați că migranții care deja suferă discriminare din această cauză nu sunt marginalizați și mai puternic din cauza disabilităților sau orientării sexuale sau orientării religioase? Mrs. Malmström. Yes, uh, thank you very much, uh, Mrs. Lina. Mulțumesc, doamnă Lin. Știu că sunteți foarte implicată și angajată pe această direcție. Și, într-adevăr, este um, responsabilitatea doamnei Reding și a portofoliului său, însă um, face atingere și, aduce atingere și domeniului nostru. Și aceste lucruri sunt tratate și în programul de la Stockholm. Uh, există grupuri uh, vulnerabile, femei cu dizabilități, copii și alte categorii care sunt supuse uh, și au nevoie de protecție suplimentară sau care au suferit în mai multe ocazii. Și, sigur, toate aceste lucruri vor fi subliniate în propunerile pe care le vom face voi. Colabora cu doamna Reding și cu alți comisari pentru a mă asigura că această direcție devine una dominantă în propunerile noastre. Mulțumesc, doamna Lin. Da, după cum știți, avem deja o propunere, uh, un proiect de propunere înaintat Consiliului. Directiva privind uh, persoanele cu dizabilități trebuie uh, trecută cât mai repede, pentru, astfel încât persoanele să nu se mai confrunte cu discriminări. Împreună cu um, domnul comisar Reding, vă rog să vă asigurați că uh, directiva privind um, dizabilitățile și persoanele cu dizabilități uh, va fi implementată cât mai repede. Doamna Malmström, în calitate de um, reprezentant al guvernului suedez, uh, trebuie să spun că am lucrat cât se poate de îndeaproape cu colegii mei din cadrul guvernului uh, suedez pentru a reuși să trecem această directivă cât mai repede. Însă nu am reușit pentru că au mai fost de depășit câteva obstacole mici. Sper că Spania va uh, reuși să facă acest lucru, că va aborda această directivă și că o va face să treacă. Este un aspect foarte important. Voi încerca să uh, lucrez împreună cu președinția actuală și cu Consiliul pentru a promova această directivă. Este o directivă cât se poate de importantă, nu numai pentru afacerile interne, dar pentru o întreaga Uniune Europeană. Madame... Mulțumesc, doamna Guillaume. Je reviens, madame, sur la, la question... Revin asupra problemei pachetului de azil, pentru că în răspunsurile scrise ați susținut adoptarea rapidă a pachetului uh, azil, dar știți că discuțiile rămân blocate, din păcate, uh, în legătură cu regulamentul Dublin 2 și cu uh, dispozițiile legate de primire. Și anumite state membre au criticat uh, recentele propuneri ale Comisiei Europene pentru a armoniza uh, uh, procedurile. Uh, dar Parlamentul European nici măcar nu și-a reînceput activitatea pe acest subiect. Ce, motive, ce măsuri concrete propuneți pentru a debloca această situație și pentru a respecta obiectiv, obiectivul 2012 al unui regim de azil european comun pentru că uh, persoanele uh, migrante care uh, fug de persecuții din țările de origine să poată avea un acces eficient la azil, oricare ar fi țara în care își depun cererea de protecție internațională. Mulțumesc, doamna Mastrom. Da, după cum spuneți, sunt propuneri care uh, sunt în curs de analiză și de elaborare, sunt foarte dificil de adoptat în Consiliu. E vorba acolo de sensibilități naționale, sensibilități reale și care în continuare vor pune dificultăți. Însă, Consiliul și toate statele membre s-au pus de acord în legătură cu programul de la Stockholm cu obiectivul de a înființa o zonă de azil comună în 2012 și toată lumea este de acord cu acest scop, dar pentru a realiza trebuie să dispunem de condiții acceptabile, decente și a, care să fie aceleași în toate statele membre. Deci nu pot decât să utilizez această ocazie, această fereastră deschisă prin acceptarea programului de la Stockholm, faptul că acum intrăm cu toți în acest sistem de co-decizie și să conlucrez cu dumneavoastră Parlamentul pentru ca și dumneavoastră, împreună cu Comisia, să faceți în așa fel încât în cele din urmă directivele să fie acceptate. Dar nu vă ascund că va fi foarte greu. E o dezbatere dificilă pe care o vom avea împreună, dar dacă dorim să ajungem la, să ne realizăm obiectivul uh, din 2012, trebuie să ne grăbim și să acționăm cât mai repede cu putință. Doamna Ghiom, o întrebare suplimentară? Da, în, în așteptarea uh, anului 2012 și în același sens cu angajamentul luat săptămâna uh, trecută de doamna Reding, Comisar pentru Drepturile Omului, ne puteți asigura că veți uh, uh, iniția proceduri de infracțiune pentru nerespectarea drepturilor omului și mă refer la o întrebare uh, Uh, referitoare la dreptul de azil în cazul de returnare uh, pe mare a anumitor migranți proveniți din țările de, de, uh, din sudul Mediteranei. Eu mă refer la procedurile de infracțiune, de încălcare pentru nerespectarea drepturilor omului. Răspuns. Sigur, face parte din pachet. Trebuie o adoptare și o implementare similară în toate statele membre. Toate statele membre au semnat și fac parte din convențiile internaționale și acest principiu de nereturnare trebuie să fie unul comun comun care trebuie să fie respectat de toate statele membre. E o convenție internațională care a fost semnată și ratificată și Comisia, dar și statele membre trebuie să vegheze ca așa să stea lucrurile. Mulțumesc. Și acum domnul Coelho are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. O cunoaștem pe doamna Cecilia Malmström și știm că este competentă Așa încât ar trebui acum să vedem care sunt prioritățile. Spațiul Schengen este centrul acestui spațiu al libertății, securității și uh, dreptății și știm că este bine să controlăm cât mai bine granițele externe, este o condiție sine qua non pentru securitatea în Europa. De asemenea, există sistemul SIS-2, care este foarte important. Acesta ar fi trebuit să fie inițiat în anul 2007, însă am înregistrat deja o întârziere de aproximativ 5 ani până acum. Mai mult de 70.000 de milioane de de 70 milioane de euro au fost uh, puși până acum la dispoziție pe lângă contribuția statelor membre. Doamnă Malmström, SIS-2 este o prioritate pentru dumneavoastră. Când va deveni sistemul SIS-2 operațional? Și dacă va exista un nou eșec, vor exista consecințe? Doamnă Malmström? Mulțumesc, domnule Coelho, pentru această întrebare. Într-adevăr, sistemul SIS-2 uh, este o moștenire pe care am preluat-o și există multe probleme. Contractorul nu s-a ridicat la așteptările noastre. Nu a fost o poveste cu final fericit. Comisia, împreună cu statele membre, a crescut presiunea, s-a angajat foarte mult pe această direcție și a um, i-a spus contractorului că trebuie să dovedească că poate oferi anumite rezultate, anumite uh, priorități pe această direcție. Dacă pot să ofere acest lucru, trebuie să meargă mai departe. Dacă nu, va trebui să revenim la Consiliu cât se poate de repede și să le spunem că lucrurile nu mai pot funcționa așa, că trebuie să căutăm o soluție alternativă. Sper că în câteva zile vom fi în stare să vedem pe ce direcție ne vom îndrepta mai departe, pentru că, cu siguranță, așa cum ați spus și dumneavoastră, este foarte important ca spațiul Schengen să funcționeze bine, de aceea acest sistem trebuie să devină operațional. Știu că au existat probleme, este o poveste poveste uh, care, în care au existat foarte multe obstacole. Um, voi încerca să fac tot posibil pentru a aduce lucrurile pe făgașul cel bun și voi urmări fiecare pas pentru a mă asigura că lucrurile vor funcționa bine. Dacă ei vor veni cu niște rezultate, acest sistem ar trebui ca până la sfârșitul anului să vină operațional, însă le vom strânge pumnii. Domnule Coelho, mulțumesc. Sistemul SIS-2, acesta um, este o situație neplăcută, însă nu este singura situație neplăcută în cazul căreia am înregistrat întârzieri și la VIS, există întârzieri și la portalul Justice și de aceea trebuie să fim rezonabili. Nu um, trebuie să um, lansăm noi proiecte, să pornim în noi aventuri fără să fi făcut curat în urma noastră. De aceea trebuie să stabilim o anumită ordine. Trebuie ca proiectele pe care le desfășurăm de ani de zile să fie implementate în realitate. Vedeți lucrurile la fel ca mine? Doamne Malmström? Da, într-adevăr, domnule Coelho, așa văd și eu lucrurile și încă nici nu mi-am început mandatul. Sunt de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de SIS-2 și avem nevoie și de VIS. Așa cum am spus și cu alte ocazii, este nevoie de o structură globală care să uh, includă toate aceste sisteme, pe care să o avem pe viitor, astfel încât să nu um, ne aruncăm către um, sisteme scumpe și delicate și mult prea complexe. Pentru că este vorba despre uh, protecția datelor și acesta este un subiect cât se poate de delicat. De asemenea, trebuie să aștept, în prezent trebuie să mai așteptăm puțin să vedem cum uh, va funcționa SIS-2 și vis a fost întârziat. Credem că a revenit pe drumul cel bun, însă acest lucru nu s-a confirmat încă 100%. De asemenea, trebuie să evaluăm uh, cum stau lucrurile, uh, trebuie să le implementăm, trebuie să implementăm aceste proiecte înainte să inițiem altele, trebuie să avem o bază de date funcționale pentru SIS. Dar acest lucru trebuie discutat cu contractorul. Mulțumesc, domnul Romeva. Cecilia. There. You're right. <laughs> uh, mm. Mm. Mulțumesc. Uh, hablo în numele de la Comisie. Bun venit. Vorbesc în, în numele Comisiei pentru Drepturile Femeilor și am întrebări uh, concrete, între, întorcându-mă la problemele violențelor cărora le cad victime femeile. Dumneavoastră a spus uh, că trebuia să ținem cont de faptul că a exist, au existat uh, complicații pentru a duce, face aceste politici cu adevărat comunitare, dar uh, avem nevoie de garantarea faptului că vor fi protejate aceste femei care sunt victimele violențelor. Și dacă ținem cont și de relațiile noastre externe, întrebarea mea ar fi dacă dumneavoastră vă gândiți să propuneți măsuri pentru ca <clears throat> dimensiunea aceasta umană să fie luată în considerare în acordurile de asociere și cum, uh, v-aș mai întreba, cum doriți să conlucrați cu Observatorul Uniunii Europene împotriva violențelor față de femei și Institutul pentru Egalitatea între uh, Genuri, Egalitatea de Gen. Răspunsul, doamne Malmström, mulțumesc. După cum am spus, am început deja să vedem ce măsuri, de ce măsuri dispunem la nivel de Uniune Europeană pentru a uh, consolida cooperarea în combaterea uh, violenței uh, casnice. Nu avem multe instrumente la dispoziție, dar putem consolida cooperarea și putem vedea cum să facem progrese. Știm că e o prioritate a președinției uh, spaniole, dar întregul trio este foarte interesat de această problemă ca uh, răspuns la alte întrebări, am mai spus că încercăm să integrăm în toate măsurile uh, această dimensiune la comisie, acest aspect de gen și să ținem cont de situația specifică a femeilor care sunt mai vulnerabile în calitate de solicitante de azil și ca victime politici, uh, posibile victime a violului și a mutilărilor organelor genitale și oricum sunt conștientă că și alți colegi ai mei la nivelul colegiului de comisari integ- vor integra această agendă legată de gen în deciziile luate și în acordurile încheiate cu țări terțe. Sigur că și Parlamentul European trebuie să uh, ia, ia parte la, acest, la acest proces și eu voi acționa ca un câine de pază, asigurându-mă că această dimensiune va fi integrată. Și acum o întrebare suplimentară a domnului Romeva. Da, mulțumesc. În ce privește aceste instrumente la care v-ați referit, v-aș întreba dacă observatorul este unul din instrumentele pe care uh, doriți să-l utilizați. Pentru că Uh, se confruntă cu probleme de echipament și de personal. Dacă doriți să uh, acționați uh, în sprijinirea acțiunii acestui observator. Da, răspuns, poate n-am înțeles bine prima întrebare. Sigur trebuie să examinez această problemă, nu cunosc toate detaliile în legătură cu situația observatorului pentru a vă putea face acum propuneri, dar vă mulțumesc pentru Uh, informațiile pe care mi le oferiți, voi examina care este situația și vă voi răspunde să vedem cum putem îmbunătăți situația, pentru că acum nu o pot face încă. Președintele, Mulțumesc acum doamna Ladford are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamne Malmström, ați subliniat intenția dumneavoastră de a evalua legislația antiteror în momentul de față în ceea ce privește eficiența și proporționalitatea sa și să sporiți rolul Front Frontex, Europol și Sepol pentru ca acestea să poată lucra mai bine, mai eficient și mai coordonat. Aceasta înseamnă pentru mine o concentrare foarte binevenită pe operațional și pe cooperarea operațională mai degrabă pe o colectare a datelor în masă Dumneavoastră i-ați prezentat și uh, înainte de atentatele din, uh, de, înainte de Crăciun domnului Obama faptul că nu există o problemă de lipsă de informație, ci mai degrabă o problemă de interconectare între aceste două continente. Dumneavoastră v-ați putea angaja să examinați toate măsurile transfrontaliere care există de colectare a datelor personale și v-ați folosi această competență dumneavoastră pentru a stabili un master plan adevărat în ceea ce privește coordonarea informațiilor, ați putea să evitați uh, răspândirea nenecesară în domeniul SIS și VIS, pentru că acestea sisteme ar putea să meargă în detrimentul PNR și altor uh, sisteme pe care le avem în momentul de față pentru sistemul de intrări-ieșiri cu Statele Unite. Doamna Malmström. Da, mulțumesc. Două răspunsuri, pentru că de fapt e vorba de subiecte pe care le-am discutat mai devreme. Întregul program de la Stockholm și strategia internă de securitate se referă la corectarea greșelilor din trecut. Până la urmă, acesta este un domeniu foarte tânăr al cooperării europene. Am celebrat acum 10 acum de-abia 10 ani de la implementarea acestor sisteme. Într-adevăr, trebuie să ne mișcăm foarte repede, așa cum s-a întâmplat și până acum, dar până acum am făcut doar proiecte izolate, poate. Avem nevoie de aceea de o interconectare între ele și de o concordanță mai bună. Aceasta este ceea ce voi încerca eu să fac împreună cu doamna comisar Reding și cu ceilalți comisari pentru ca să putem uh, lucra pe tema azilului, migrației, a amenințărilor externe sau a criminalității transfrontaliere într-o manieră mult mai coordonată. În ceea ce privește colectarea datelor și sistemele de informații da, acestea joacă un rol foarte important, dar trebuie să fie mai eficiente, așa cum a spus și președintele Obama. Trebuie să fim mai buni în interconectarea acestor puncte care sunt proiectele noastre de până acum și trebuie să încercăm să nu uh, compromitem aceste proiecte pe viitor, să vedem cum putem folosi informațiile pe care le avem în loc să folosim, să formăm tot timpul sisteme noi. După cum i-am zis și domnului Căliu și altor colegi, eu voi continua să fac această evaluare la nivel uh, general, a evaluării arhitecturii de ansamblu, având în vedere toate criteriile care există de costuri sau de valoarea de valoare adăugată sau de proporționalitate sau de protecția datelor. Și va trebui să facem acest lucru înainte să elaborăm noi sisteme. E nevoie de o implementare a sistemelor VIS și SIS înainte să continuăm cu sistemul intrări-ieșiri. Vă rog o întrebare suplimentară. Da, bun, acestea sunt vești foarte bune. Pe de altă parte, însă, aceasta este altă latură a întrebării. Uh, se referă la lipsa de cooperare operațională. Ați putea să examinați exemplele cum ar fi, de exemplu, securitatea mm, la aeroportul din Slovacia, care nu funcționează bine, pentru că pe 9 ianuarie au fost plasate 9 bombe în 9 genți de 90 de grame de exploziv, care însă n-au fost detectate nici de câinele um, de poliție și nici de uh, aparatele de detectare. Trei, trei zile mai târziu au fost informate autoritățile slovace uh, pentru că respectivele persoane care aveau bombele în bagaj le-au găsit. Acesta este, nu este nimic altceva decât un fiasco care de fapt ridică mii de semne de întrebare despre felul în care sunt periclitate viețile oamenilor printr-o lipsă de eficiență. Americanii doresc să ajungă la o cooperare mai bună între agenții. Eu consider că toate aceste scheme mastermind care par să fie făcute de către niște genii ale securității nu fac decât să distrugă um, șansele pe care le avem prin provocările de acum de a rezolva problema serios pentru că e vorba de statele membre și de problemele transfrontaliere pe care le avem nu numai între noi, ci și cu continentul american. Da, mulțumesc. Văd că aceasta este o întrebare foarte filozofică, spune doamna Malmström. Suntem cu toții ființe umane. Pot să vă dau și eu exemple din statele, statul din care vin eu, în care autoritățile polițienești n-au folosit o măsură sau un instrument care era la dispoziția lor. De asemenea, din cauza aceasta s-au comis crime sau s-au uh, sau um, persoane au suferit din această cauză. Ce trebuie să spun însă este că e nevoie într-adevăr de o mai bună interconectare între instrumentele pe care le avem acum, trebuie să analizăm cum putem coordona mai bine activitățile, cum să folosim eficient agențiile noastre, cum să avem mai multă încredere în, în noi pentru a ne transmite informațiile. Cred că acest uh, lucru trebuie făcut, dar întotdeauna se vor face erori pentru că suntem ființe umane. Președintele, mulțumesc! Are cuvântul din nou doamna Boscurt. Thank you, Mrs. Malmström. After the entry... Mulțumesc, doamna Malmström. După intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, ne-am așteptat ca Comisia să vină cu o nouă propunere de regulament privind um, măsurile um, împotriva persoanelor asociate Al-Qaeda și luptătorilor taliban, care, um, conform articolului care dă Parlamentului puteri de codecizie totul se bazează pe articolul 115 care exclude Parlamentul European din această procedură. Sunteți gata să um, preluați acest angajament de a respecta procedura de codecizie conform articolului uh, 75? Sunteți gata să um, construiți un cadru legislativ privind aceste măsuri de mobilitate a bunurilor uh, care să asigure un nivel adecvat de răspundere democratică. Doamna Malmström? Da, mulțumesc. Îmi amintesc această dezbatere. Am avut-o în Parlamentul European acum o lună la plenară și îmi amintesc că și serviciile juridice ale Consiliului și Comisia au ajuns la concluzia că este vorba de articolul 215 care ar trebui aplicat atunci când este vorba despre um, ordinele de în înghețare um, internaționale și uh, ordine restrictive. Trebuie să fim de acord cu Parlamentul European pe această direcție. Însă atunci când este vorba despre um, mandatele de înghețare la nivel european, atunci va fi vorba despre articolul 75. Sigur, este o dispută uh, care a avut loc. Um, mie mi se pare foarte important să existe o transparență cât se poate de mare în activitățile noastre, împreună cu doamna Ashton. Um, cu Consiliul și Comisia, uh, serviciile uh, juridice ale uh, noastre au stabilit că este vorba despre aplicarea articolului 215. Mulțumesc, domnule Boscourt. Veți face o propunere și pentru persoanele din Uniunea Europeană, Europeană care se bazeze pe articolul 75 și următoarea întrebare. Veți accepta propunerea noastră care se regăsește în, într-o rezoluție de anul trecut referitoare la crearea de rețele privind măsurile restrictive de combatere a terorismului, monitorizarea um, acestora. Thank you, Mr. President. Well, without... Mulțumesc, domnule președinte. Nu cunosc toate detaliile, însă cred că mi se pare o idee bună de a avea o asemenea rețea independentă, pentru că întotdeauna um, este bine să avem o perspectivă independentă. Atunci când aplicăm măsuri restrictive, ele sunt bine țintite, însă persoanele civile, ele nu sunt supuse acestui, um, acestor reguli. Nu trebuie să fie un instrument orb, însă câteodată poate fi folosit. Uh, trebuie să existe un control atunci când este vorba despre cetățeni civili, despre efectivitatea acestuia și despre apărarea drepturilor fundamentale. Deci, cred că mi se pare o idee bună asupra care am putea reveni și pe care am putea o discuta. Mulțumesc! Intervenție fără microfon. Pase. Domnul Strasser. Bună ziua, doamna Malmström. Bun venit în noua dumneavoastră funcție, vă rog să-mi permiteți să spun de la bun început că este o încântare să observăm cu, ce, cu câtă implicare vă prezentați uh, propunerile dumneavoastră. Însă eu aș dori să revin asupra terorismului. Amenințarea prin terorism ne-a fost uh, adusă aminte din nou înainte uh, de Crăciun, odată cu atentatul eșuat. Cetățenii europeni se simt amenințați de terorismul care provine din partea extremiștilor islamiști. În Europa trebuie să devenim mai buni pe această direcție și trebuie să avem o coordonare mai bună. Știm că și președintele Obama a spus același lucru și anume că acesta nu este un punct care vizează lipsa de informații, ci mai degrabă lipsa unei evaluări bune. De aceea vă rog să ne prezentați câteva dintre propunerile dumneavoastră uh, referitoare la o strategie generală de securitate, care sunt măsurile concrete pe care doriți să le luați pe această direcție pentru a îmbunătăți lucrurile, pentru a avea o coordonare mai bună și o colaborare mai bună cu cetățenii americani. Mulțumesc. Doamna Malmström. Este... Mulțumesc. Așa cum ați spus și dumneavoastră, evenimentele dinainte de Crăciun au arătat că terorismul reprezintă în continuare o amenințare importantă și că nu ne putem relaxa în acest sens. În mod formal am spus că voi evalua, la modul general, instrumentele pe care le avem în ceea ce privește colectarea datelor, pe cele de care dispunem intern, dar și acordurile pe care le-am încheiat cu diverse țări terțe, precum și cu Statele Unite, pentru că și acestea reprezintă o componentă importantă în lupta împotriva terorismului. Trebuie să avem o privire de ansamblu asupra acestora. Ministrul uh, pentru Justiție și Afaceri Interne se va întâlni mâine cu um, reprezentanții Statelor Unite și din Italia pentru a discuta despre această cooperare și despre modul în care ea poate fi continuată pe viitor, astfel încât să fie îmbunătățită. Um, de asemenea, vom discuta și cu doamna Napolitano acest lucru. Însă există întotdeauna un dar, așa cum a spus și domnul Obama, trebuie să devenim mult mai buni uh, pe această direcție, trebuie să consolidăm agențiile și colaborarea între ele și, de asemenea, și disponibilitatea statelor membre de a, de a colabora cu agențiile, pentru că agențiile fac o uh, activitate foarte bună, însă statele membre sunt toate reticente în colaborarea față de acestea, de aceea trebuie clădită oarecare încredere, astfel încât atacurile teroriste și alte crime să fie prevenite pe viitor. În ceea ce privește strategia internă de securitate, voi analiza uh, această problemă a terorismului, trebuie să uh, folosim infrastructura critică, să vedem cum putem proteja uh, cetățenii noștri, cum putem să ne uh, protejăm sistemele de date, pentru că există și infracționalitatea cibernetică și um, în acest domeniu trebuie să facem pași importanți, deci voi face propuneri de măsuri concrete și în acest sens privind acest uh, cadru de strategie internă de securitate. Iora Jimenez Mulțumesc, dau acum cuvântul uh, doamnei Jimenez ziua, Muchas gracias. Eh, me alegra mucho, señora Mas. Bună ziua, mulțumesc. În explicațiile dumneavoastră am auzit spre bucuria mea despre protejarea victimelor terorismului. Și după cum știm cu toții, există o amenințare teroristă în continuare în întreaga lume și întotdeauna vor exista victime după astfel de fapte. Este, de fapt, inacceptabil că până acum în Uniunea Europeană nu există încă nicio propunere pentru protecția organizată a victimelor. Sunteți și dumneavoastră de această părere că trebuie neapărat făcut ceva la ultima dezbatere din plen, domnul Baro a spus că există un cadru, ar trebui să existe un cadru european pentru protecția victimelor. V-ați angaja în sensul unei astfel de obligații și care sunt măsurile pe care le prevedeți pentru o astfel de cartă pentru protecția ter- victimelor terorismului? Vă rog. Da, mulțumesc. Eu Pot să vă spun că în 2004 un prieten de-al meu a murit în uh, atentate teroriste. Trebuie într-adevăr să garantăm uh, mai multă protecție victimelor și să fim mai atenți cu privire la acest subiect. Există o rețea care prevede un schimb de experiențe deja și există și fonduri care pot fi folosite uh, pentru a construi eventual noi organizații în acest sens. Și este foarte bine că avem deja aceste începuturi de măsuri, pentru că lucrurile merg în direcția care trebuie. Împreună cu o strategie pentru securitate am putea eventual să instituim un fond de securitate și în acest cadru am putea să prevedem măsuri care să fie îndreptate în mod țintit către victime. Domnul Baro a făcut mai multe promisiuni că va analiza situația mai îndeaproape pentru a vedea cum se poate găsi o abordare comună. Doamna Macovei. Thank you. Um... Mulțumesc. Dacă îmi dați voi, mă voi referi la lupta împotriva corupției, având în vedere că 78 din 78% din cetățenii europeni sunt îngrijorați de corupție în propriile lor țări. Deci, cum spuneam, 78% din cetățenii europeni sunt foarte preocupați de corupția din propriile țări și mă refer la date din decembrie 2009 puse la dispoziție de Eurobarometru și având în vedere că Uniunea Europeană s-a angajat să respecte standardele din Convenția ONU împotriva corupției, prin ratificarea acestea, ce intenționați să faceți pentru o implementare reală, eficientă și accelerată a mecanismelor de monitorizare europene în domeniul anti, luptei anticorupție și pentru o urmare, uh, o monitorizare și o rezolvare eficientă aceste probleme în statele membre. La ce calendar ne putem aștepta? Care sunt obiectivele concrete pe care doriți să le realizați în lupta împotriva corupției? Mulțumesc și acum răspunsul domnului Malmström. Mulțumesc. Da, cunosc datele acestui Eurostat și am citit și raportul anual uh, al Transparency International care măsoară gradul de corupție în toate țările din lume și am fost uimită de faptul că multe țări europene se află pe această listă, pe poziții foarte joase, care, lucru care nu este un semn bun, deci trebuie să rezolvăm această problemă, trebuie să combatem corupția, dacă dorim să fim credibili, sigur, în a da lecții altor țări, lecții de bună guvernare și transparență. Și noi trebuie să ne facem temele. În programul de la Stockholm Există prevedere în acest sens de luptă împotriva corupției. Voi uh, uh elabora o comunicare în, în această, pe această temă, dar trebuie să facem o reflexie. Nu ajunge să spunem că e un lucru rău. Trebuie să vedem, uh, să luăm niște măsuri concrete, cum putem îmbunătăți situația, cum putem conlucra. Există ziua anticorupție, a, a, a fost celebrată în, uh, va fi celebrată în decembrie. Uh, și în uh, vederea acestei zile vom elabora un program cu măsuri concrete pentru că este o problemă în continuă dezvoltare, este o problemă reală și cu ea se confruntă multe state membre și trebuie să o rezolvăm. Mulțumesc, doamna Macovei. Întrebare suplimentară. Mulțumesc, doar o clarificare. Eu, în întrebarea mea, m-am referit la aceste mecanisme de monitorizare prevăzute în programul de la Stockholm, care trebuie acum și înființate și a doua întrebare, cum vă veți asigura în mandatul dumneavoastră că veți coopera cu serviciile Comisiei competente în lupta împotriva fraudei, pentru că corupția sigur că se referă și la, e legată și de fraude. Doamna Malmström, sigur că da, au, există această legătură, asta este sarcina întregii comisii, să se asigure că conturile noastre sunt, sunt uh, curate. Știu că dumneavoastră aveți o mare experiență în acest domeniu, doamnă, deci nu este doar răspunderea mea, ci răs, uh, și răspunderea Olaf, e răspunderea întregii comisii și știu că domnul președinte Barroso și-a asumat uh, un angajament pentru a se asigura că există o răspundere a întregii comisii și sper că și Consiliul și Parlamentul se vor, se vor alătura în această luptă. Sigur, mecanismele de monitorizare trebuie să aibă criterii foarte clare, dar trebuie să vedem cum pot fi îmbunătățite aceste criterii. Sigur că un sistem în care se identifică uh, statele vinovate ar fi, ar fi foarte bun, dar trebuie să vedem și cum putem uh, conlucra la toate nivelurile. Există o rețea uh, la nivel municipal în Europa dar voi reveni, vă promit, cu măsuri, cu propuneri de măsuri concrete pentru lupta împotriva corupției, pentru că știu, trebuie să acționăm eficient, nu ajung cuvintele frumoase. Mulțumesc, spune președintele, și acum... Acum e rândul doamnei Herb. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Cecilia, în răspunsurile tale scrise, ai spus că vrei să combați traficul de persoane. Noi salutăm această inițiativă, mai ales noi din partea grupului nostru politic. Este timpul, într-adevăr, ca Uniunea Europeană să facă cu adevărat ceva împotriva traficului de persoane, pentru că acest fenomen este în creștere. Cum vezi în acest context posibilitatea de a garanta o prevenire mai bună în domeniu, adică pentru ca statele membre să adopte o legislație care să combată și cererea de trafic de persoane și astfel să oferă o prevenire. Domnul Barou a făcut deja câteva propuneri, dar președinția suedeză nu a reușit să găsească un acord. Doamna Malmström. Da, mulțumesc mult pentru întrebare. După cum am spus înainte, voi înaintea din nou această propunere. S-a ajuns aproape la un acord, dar există anumite probleme de definiție care nu au fost clarificate în ceea ce privește pedepsele și sancțiunile, de aceea nu s-a ajuns la acord. Vreau să să înaintez din nou această propunere, mai ales în lumina codeciziei, în care Parlamentul joacă un rol mai important, cred că în fine vom putea ajunge la un acord, pentru că, după cum spui și tu, este absolut urgent să se facă ceva, pentru că în fiecare zi se comit infracțiuni foarte grave în acest sens în Europa. Femei tinere, femei în general sunt uh, în fiecare zi suferă de astfel de probleme și cred că în momentul de față, deși avem o legislație în vigoare, autoritățile spun că ea a fost utilă la combaterea traficului de persoane, dar în continuare trebuie să facem mai multe. Și la noi avem problema aceasta, dar mult mai puțin. Avem o legislație în vigoare, dar știu că este foarte dificil să o aplici. Comisia nu are competența pentru armonizarea legislației între statele membre și această temă este una foarte sensibilă. Trebuie să ne gândim într-adevăr și la combaterea cererii. Vreau să, în primul rând, să mă concentrez pe a înaintat din nou această propunere și pentru a încerca să ajung la un acord. Din nou, doamna Head are cuvântul. Mulțumesc și mulțumesc și pentru răspuns. Vorbim foarte mult despre pedepse, despre sistemul de sancțiuni care sunt prevăzute, dar pentru a putea ajunge la un sistem competent de sancțiuni ar trebui în primul rând să ne gândim la prevenire și la cerere și să discutăm despre aceste subiecte. 80% din traficul de persoane se, eh, de fapt are legătură cu abuzurile sexuale și cu eh, folosirea persoanelor ca sclavi sexuali și în legătură cu prostituția, bineînțeles. Ce poți să ne spui? Da, mulțumesc într-adevăr, trebuie să fim mult mai activi în domeniul prevenirii. Acest lucru este foarte clar. Este valabil acest lucru și pentru statele din care vin, din care provin persoanele respective. Aici intră politica de vecinătate în acțiune sau cu acordurile cu statele terțe sau cu acordurile vecine. După cum i-am spus doamnei Bauer înainte, trebuie să protejăm și victimele și să prevedem uh, un program de reabilitare a victimelor. Există, bineînțeles, o legătură între prostituție și traficul de persoane. Dacă există cererea, atunci, bineînțeles că imediat se pot se poate ajunge la astfel de fenomene, dar în uh, statele membre există o legislație diferită de la stat la stat. De aceea trebuie să facem pași mici și să încercăm, în primul rând, să discutăm despre problema cererii. Dar, mai întâi, după cum ziceam, trebuie să putem înainta propunerea. Doamna Corața Bilt are cuvântul acum. Mulțumesc, Cecilia. Mă bucur că tocmai tu ești aici uh, alături de noi astăzi, pentru că ai fost membră mulți ani de zile în Parlamentul European, ai petrecut multe ore și zile împreună cu noi aici în Parlament, ai purtat acest dialog uh, cu noi și ca reprezentantă a Guvernului, ai uh, câștigat respectul uh, comisiilor din cadrul acestui Parlament. Însă acum mă aștept să te implici în continuare pentru uh, drepturi civile uh, sporite pentru cetățenii din Europa. Uh, politica migraționistă este decisivă pentru viitorul Europei. Ai uh, vorbit acum despre o serie de măsuri concrete pe care dorești să le implementezi. Însă asta nu este totul. Avem nevoie de o viziune pe termen lung. Avem nevoie de o viziune referitoare la modul în care dorim să abordăm pe viitor uh, respectarea drepturilor omului și um, admisia umană a refugiaților. De asemenea, avem nevoie de o distribuție solidară a refugiaților. În Suedia avem o legislație modernă cu privire la imigrația uh, forței de muncă. Și aș vrea să auzi de la tine câte ceva referitoare la această viziune pentru viitor. Mulțumesc, doamna Malmström. Da, într-adevăr, am încercat uh, să prezint aici viziunea mea. Sigur că cea mai bună lume dintre lume ar arăta astfel încât toți oamenii să poată să se miște liberi uh, dintr-o țară în alta trecând de toate frontierele. Însă acest lucru nu se poate decât într-o lume modernă care a atins un anumit stadiu superior al democrației. Trebuie să existe o democrație bine uh, construită în toată lumea, pentru că nimic nu oferă o stabilitate mai mare lumii decât lipsa sistemelor și regimurilor autoritare și dictatoriale. Însă nu trăim într-o lume ideală, așa încât trebuie să ne implicăm pentru construcția unui sistem care să preia răspundere, să fie predictibil, să prevadă solidaritate, să respecte drepturile omului și să construiască o relație de solidaritate și încredere între statele membre. Din punctul de vedere al politicii pentru azil, doresc să ofer protecție celor care au nevoie de ea. Aceasta trebuie oferită în anumite condiții. Doresc de asemenea să construiesc o politică care să admită migranți legali și aceștia trebuie să își cunoască condițiile în care pot fi admiși și care sunt, și care sunt uh, drepturile de care pot beneficia. De asemenea, trebuie să luptăm și împotriva migrației ilegale. Pentru că, așa cum a spus și domnul Busutil și alți antevorbitori, această migrație ilegală are consecințe îngrozitoare. Mii de oameni uh, își pierd viața în zona Mediteranei, multe persoane cad victime uh, traficului de ființe umane și Uh, sunt uh, exploatate în acest sens. Toată lumea își dorește un viitor mai bun, uh, ei își uh, părăsesc familiile sărace pentru a avea un viitor mai bun aici în Europa. Însă aici trebuie să avem o legislație adecvată. Uh, trebuie să existe o structură clară, umană, predictibilă uh, și sper că vom reuși să realizăm acest lucru în următorii 5 ani. Mulțumesc! Cecilia acest lucru este cât se poate declar, însă aș dori să aflu niște amănunte cât mai concrete. Din păcate, peste tot există anumite forțe extreme care uh, se, sunt consolidate și care pun sub semnul întrebării drepturile omului. Anumite persoane se îngrijorează de numărul mare de imigranți, de faptul că aceștia pun în pericol locurile de muncă existente pe piața de aici. Aș vrea să mă refer acum la acei uh, refugiați care sunt uh, foarte slabi și anume uh, copiii refugiaților care vin neînsoțiți, care își părăsesc familiile. Ce doriți să faceți pe această direcție, în mod concret, astfel încât să evitați ca aceste persoane um, nevinovate, copiii nevinovați, să nu mai aibă obstacole, să nu mai aibă dificultăți în cadrul societății noastre. Cum putem să facem astfel încât acești copii nevinovați să fie tratați uh, în mod uman și să fie uh, readuși la familie lor. Mulțumesc pentru această întrebare. Este o întrebare cât se poate de pretențioasă pentru a răspunde la ea într-un minut, pentru că problemele referitoare la rasism, la xenofobie uh, sunt uh, complexe. Noi cu toții ne implicăm pentru drepturile noastre, însă trebuie să ne asigurăm că acești oameni sunt integrați, că ei pot să fie incluși în uh, societate și să contribuie la aceasta. Acesta este răspunsul la rasism um, problema copiilor neînsoțiți, copii ai refugiaților, aceasta este una care Um, este tot mai gravă pentru că numărul acestora s-a dublat. Trebuie construită o strategie pentru că unii dintre ei uh, vin um, odată cu uh, traficul de oameni, alții vin din proprie inițiativă, iar anumiți minori neînsoțiți uh, au motive legale. Există diferențe între fiecare țară în parte, însă avem nevoie de o strategie comună pentru a aborda această problemă. De asemenea, trebuie să impunem drepturile acestor minori uh, trebuie să ne asigurăm că familiile vor fi reîntregite după ce drepturile copiilor au fost asigurate. Aceasta este o problemă acută în Europa și voi face propuneri concrete în acest sens. Mulțumesc, doamna Borsellino. doamnă Malmström. Astăzi uh, vi s-a atras atenția de mai multe ori, atenția asupra Libiei. E o țară pe care dumneavoastră ați, l-ați ați definit-o ca fiind o, un stat canalie în cursul unei dezbateri parlamentare. Astăzi cu acest stat canalie se negociază un tratat. Un acord care privește mai ales gestionarea frontierelor. Uh, și e un acord care ne preocupă pentru că Libia e una din țările care nu au ratificat Convenția de Romului. Uh, Intenționat să ne spuneți care sunt punctele principale ale acestui acord în combaterea imigrației clandestine și în garantarea dreptului de azil și a principiului de nereturnare, pentru că Tratatul de la Lisabona, printre altele, impune Comisiei Europene obligația de informare a Parlamentului European în legătură cu desfășurarea negocierilor în curs. Mulțumesc acum, doamna Malmström. Mulțumesc, doamna Borsellino. În legătură cu ultima întrebare, sigur că sunt dornic să mă prezint în fața dumneavoastră pentru a vă informa întotdeauna în legătură cu negocierile cu Libia acum. Nu se poate spune că fac progrese. Fac progrese mm, mărunte, dar mai sunt multe de făcut pe drept cuvânt spuneți că Libia nu a ratificat aceste convenții internaționale, însă au ratificat o convenție africană în legătură cu tratamentul refugiaților și ne-au spus că doresc să implementeze prevederile acestea în legislația lor națională. Foarte bine, am spus noi de la Comisie. Dorim să vă ajutăm și în, uh, uh, în această activitate a dumneavoastră, dar spuneți-ne cum putem să vă ajutăm. Dar Libia nu s-a mai adresat comisiei ulterior, deci suntem într-un uh, fel de impas. Sigur că trebuie să dialogăm cu Libia, pentru că este un vecin important, e o țară de tranzit importantă pentru refugiați și pentru migranți. Însă avem nevoie să ne asigurăm că ei respectă convențiile internaționale și noi putem să-i ajutăm să o facă. Comisia deja alocă fonduri importante Libiei și e dornică să aloce încă și mai multe fonduri pentru a-și consolida capacitatea sistemele. Uh, uh, deja conlucrăm cu um, înaltul comisar pentru refugiați uh, al ONU, care este foarte prezent în Libia. Sigur că acest angajament va continua, dar trebuie să ne asigurăm că și Libia mm, respectă convențiile internaționale dacă vom, dacă este să încheiem un acord cu ei. Mulțumesc, doamna Borsellino. Acum o întrebare suplimentară, dar intervenție fără microfon. Da, da, Borsellino. Uh, e important să existe acest raport de informare, acest schimb de informații cu Parlamentul. Subliniez acest lucru. Doream să vă adresez o altă întrebare. În răspunsurile noastre scrise, nu ați făcut uh, referire la uh, lucrătorii sezonieri. Um, astăzi s-a vorbit despre aceștia. Ce propuneri intenționați să ne prezentați în calitate de comisar pentru lucrătorii sezonieri? Și eu vă atrag atenția asupra copiilor neînsoțiți. E o problemă foarte gravă. Și plecând de la acest punct, aș dori să subliniez un alt uh, lucru. S-a vorbit, s-a vorbit de terorism, de crimă organizată, dar nu am auzit vorbindu-se despre mafia mafia este ceva diferit de criminalitatea organizată și în toate problemele de care ne-am ocupat astăzi, traficul, prostituția, munca sezonieră, exploatarea sexuală, etc., sigur că mafia joacă un rol important. Și, deci, punctual, față de mafia sau contra mafiilor, ce, cum intenționați să acționați? Mulțumesc și acum răspunsul domnului Malmström. Mulțumesc, doamnă. În ce privește lucrătorii sezonieri, voi elabora o propunere. În ce privește minorii nesoțiți, de asemenea, voi elabora o propunere pentru o abordare coerentă în Uniunea Europeană, după cum am răspuns la întrebarea anterioară, este o problemă din ce în ce mai mare în Uniunea Europeană și trebuie să o rezolvăm împreună. În ce privește problema mafiei, aveți dreptate, aveți perfectă dreptate, sigur. E o dimensiune foarte importantă a criminalității organizate, nu doar în Italia, pentru că mafia s-a răspândit în toată Europa și în toată lumea și trebuie să încercăm să o combatem. O problemă care știu că, de care s-a ocupat și doamna Reding și de care se ocupă și domnul Baro, cum putem uh, realiza confiscări ale bunurilor care aparțin mafiei. Împreună cu doamna Reding, care răspunde până la urmă de acest lucru. Vom vedea cum putem să realizăm. Știm că este uh, posibil acest lucru în Italia și desigur, în urma unei condamnări. E important să vedem cum putem confisca aceste bunuri care aparțin mafiei. Sigur, mafia e... A combate mafia înseamnă a combate crima organizată, sigur. Și această combatere își va avea locul în uh, strategia de securitate internă. Dar voi reveni asupra acestui subiect. Mulțumesc și acum, doamna Alfano. Mulțumesc, domnule președinte. Urez bun venit, doamnei Malmström. Eu aș dori să continui să vorbesc despre mafia, pentru că, după cum spunea doamna Borsellino, astăzi nu a vorbit nimeni de această problemă. Uniunea Europeană a acordat uh, atenție luptei împotriva terorismului, însă aproape nimic n-a fost făcut în lupta împotriva mafiei, care nu are legătură cu crima organizată. E o chestiune complet diferită. Și plecând de, de la această presupunere, nu există date precise în legătură cu modul în care mafia influențează economic toate țările Uniunii Europene. Se vorbește de 250 de miliarde de euro, dar e o cifră estimativă, din care doar 130 de miliarde în Italia. Ăsta este profitul economic al mafiilor. Doar în Italia vorbim de 8% din produsul intern brut. Ce inițiative, ce acțiuni doriți să întreprindeți din punct de vedere legislativ în mandatul dumneavoastră pentru a combate mafia? Grazie, Mrs. Malmström. Mulțumesc. așa cum doamna Malmström. Mulțumesc pentru întrebare, doamna Alfano. Nu mă aflu acum în poziția de a vă oferi cifre exacte, sigur. Dar știm că din ce în ce mai mult uh, din activitățile crimei organizate din Europa și din lume sunt uh, uh, legate de mafia, trafic, de droguri, contrafacere, piratare și așa mai departe. Deci mafia joacă un rol foarte important în aceste activități și vă pot da o cifră. Dacă uh, traficul de droguri ar fi o țară, ar fi pe locul 21 din cele mai bogate țări din lume. Deci mulți bani, iată, nu spun că mafia e implicată în toate aceste activități, dar în mare parte din ele. Nu trebuie să spun asta unei italience, sigur. Uh, și știu că autoritățile din Italia se ocupă de această problemă de încă de mult timp, dar cred că ar trebui să sporim o implicare la nivel european pentru că ne afectează pe toți, toate țările noastre sunt afectate și, cum am spus doamne Oborselino, trebuie să ne ocupăm de asta în cadrul strategiei interne de securitate, să vedem ce mijloace legale avem la dispoziție pentru confiscări și cred că și Italia, dar și alte țări ne pot împărtăși experiența lor și sigur că doresc să conlucrez cu dumneavoastră și cu statele membre în mod uh, cât mai amănunțit posibil. Mulțumesc, domnul Alfano, întrebare suplimentară, mulțumesc. Eu sper să vă pot fura câteva promisiuni astăzi, pentru că aș dori să citesc din răspunsul noastră în scris. Dumneavoastră a spus că uh, Sigur, o cooperare mai intensă și eficientă între autoritățile de combatere și o gestionare mai coerentă a tuturor statelor membre uh, sunt de dorit în combaterea crimei organizate, dar tocmai asta lipsește. Lipsește colaborarea și din punct de vedere legislativ între statele membre. Eu vreau, aș dori să vă dau un exemplu poate mai cunoscut, dar care ne oferă un tablou general al problemei. În vă amintiți de uh, incidentele de la Duisburg, asasinatele mafiei de acum câțiva ani. O procuratură districtuală antimafia italiană a cerut sechestrul restaurantului în care se petrecuse crima procuratura germană eh, nu a efectuat acest sechestru pentru că nu există o colaborare legislativă și judecătorească în lupta împotriva mafiei. Și aș, v-aș pune altă întrebare. Nu există date oficiale, sigur, dar nu ar fi poate cazul să, să efectueze niște studii pentru a se înțelege influența economică a mafiei în Europa? Și ultima întrebare. Din păcate, există multe inegalități și discriminări în tratamentul victimelor terorismului și victimele mafiei. Doar în Italia mai mult de 2500 de morți um, victimele mafiei cunoscute și victimele au, trebuie să se bucure de aceleași drepturi. Ce prea aveți dumneavoastră, doamnă Malmström, de această discriminare? Mulțumesc și acum răspunsul. Mulțumesc pentru că din nou v-ați referit la probleme foarte complexe. E dificil să răspund la ele într-un minut, dar sigur că uh, doresc, sunt dornică să examinez aceste cifre și statistici pe care mi le, veți, uh, mi le puteți pune la dispoziție. Sigur că nu trebuie să existe o discriminare a victimelor, pentru că victimele trebuie să fie luate în considerare, trebuie să se afle în centrul programului de la Stockholm, uh, și e important să avem o abordare comună față de victime, să li se uh, uh, respecte drepturile în toate împrejurările. Sigur, asta este răspunderea doamnei Reading, dar știu că vom conlucra și în, această, și în acest domeniu. Asta a fost ultima întrebare. Și sigur că asta nu vine în nu știu dacă, nu știu, poate, am, poate sunt puțin obosită și nu mai țin minte în prima întrebare. Doamna Alfano, eh, mă refeream la o mai mare colaborare judecătorească între state, între statele din Uniunea Europeană. Răspuns, da, asta eh, se leagă de tot ce am discutat timp de două ore jumătate acum. Sigur, trebuie să cooperăm cu autoritățile judecătorești și polițienești în Europa, să fie un mai bun schimb de informații în legătură cu criminalii, cu infractorii pentru că infractorii uh, se mișcă, sunt în continuă mișcare transfrontalieră, atunci noi trebuie să îi putem urmări și pentru asta avem nevoie de mai, o mai bună cooperare între autoritățile polițiene și judecătorești, sigur. Mulțumesc, spune președintele, și acum doamna Roitova. Uh, uh, Doamne Malmström, bine ați venit, sunt aici prin impunerea de obligație de, obligație de vize pentru cetățenii cehi, Canada a impus, de fapt, diferite categorii de cetățeni între cetățenii statelor membre ale Uniunii. Cum puteți dumneavoastră să combateți această realitate politică care se reflectă negativ din perspectiva politicii externe pe toți cetățenii? Care sunt acțiunile concrete pe care vreți să le faceți pentru a uh, cere Canadei de a nu mai impune astfel de diferențieri și de a reduce, de a ridica imediat obligativitatea vizelor pentru cehi. Sunteți gata să tratați această problemă în contextul negocierilor Uniunii Europene în cadrul acordurilor economice și uh, comerciale cu Canada? Mulțumesc, doamna Manström, răspuns. Mulțumesc. Sunt conștientă de această problemă și în timpul președinției suedeze am discutat mult despre acest lucru. Știu că în comisie există un angajament puternic în acest sens și există discuții ample cu autoritățile canadiene până acum. Însă problema nu s-a rezolvat, dar face progrese, aș putea spune. Din prima zi când voi fi comisar, voi prelua dosarul de la comisarul Baro și ceilalți care sunt implicați pentru a vedea cum putem să continuăm dosarul pentru a găsi o soluție. Mulțumesc. Doamna Roitova, întrebare suplimentară? Doriți ca statele membre să păstreze solidaritatea și mă, să ia măsuri comune pentru solidaritate? Da, vreți să vă implicați? Again? Excuse me, I didn't understand your question. you... Îmi cer scuze, spune doamna Malmström, nu v-am înțeles întrebarea. Uh, doriți ca statele membre să își arate solidaritatea cu Republica Cehă și doriți să vă angajați pentru ca statele membre să se angajeze la reciprocitate în măsuri? Da, răspunsul. Consiliul și Comisia ne-au spus că există o politică comună deja și există solidaritate totală cu Republica Cehă în problema vizelor canadiene. Deci Uniunea Europeană a explicat deja Canadei că nu e vorba numai de Republica Cehă, ci de întreaga Uniune Europene. A existat deci o abordare globală și dacă nu se va rezolva problema, cred că până la urmă va exista un, o reacție comună din partea a 27 de state membre. Sunt însă convinsă că vom găsi o soluție la această problemă cât de curând. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul doamna Papa Nicolau. Mister, Mister Papa Nicolau. Domnul Papa Nicolau se corectează președintele. Τροπέ, θα επανέλθω στο θέμα της λαθρομετανάστευσης. Αναφέρθηκε ήδη... Mulțumesc. Aș dori să fac câteva comentarii referitor la migrația ilegală. Ați spus anumite lucruri uh, pe această temă și anume că există un dezacord în ceea ce privește proporționalitatea, că anumite țări sunt mai puternic afectate decât altele. Cred că, în acest sens, solidaritatea este un aspect esențial. Există un număr mare de uh, migranți ilegali și nu am văzut uh, multă solidaritate în ceea ce privește repartizarea sarcinilor. De aceea aș vrea să mă întreb cum putem transforma această solidaritate în realitate în ceea ce privește distribuția sarcinilor, pentru că acest lucru nu s-a întâmplat până acum. Vor face statele membre acest lucru? Vor fi obligate la asta? Mulțumesc pentru această întrebare. Sigur, sunt conștientă uh, în ceea ce privește presiunea exercitată asupra anumitor state membre, mai ales în anumite uh, perioade ale anului, care fac lucrurile cât se poate de dificile pentru ele. Um, o mare majoritate a migranților um, vin um, cu avionul sau prin alte mijloace uh, către Europa, dar Așa cum a spus și domnul Busotil, există atâtea tragedii umane uh, victime ale înecului și așa mai departe, așa încât este o responsabilitate a întregii Uniuni Europene um, trebuie să abordăm aceste aspecte. Însă, eu cred că am dat dovadă de solidaritate. Există anumite mecanisme, unele dintre ele, cum ar fi Frontex-ul, va fi consolidat. Doresc să lucrez mai îndeaproape cu proiectul din Malta pentru a îl transforma într-o parte constantă a politicii Uniunii Europene în ceea ce privește admisia. Trebuie să convine cât mai multe țări membre pentru a participa la proiecte similare. De asemenea, Biroul pentru Azil va fi un element de ajutor pe această direcție. Trebuie să lucrăm mai mult și, um, de asemenea, politica de vecinătate este una importantă uh, în, din punctul de vedere al readmisiei și de asemenea trebuie să avem o perspectivă globală pentru a um, atenua diferențele între Uniunea Europeană și țările vecine atunci când este vorba despre tratarea uh, în mod corect a drepturilor omului. Cred că acesta este drumul pe care trebuie să mergem. Nu este posibil din punct de vedere politic să forțezi statele membre să dea dovadă de solidaritate. Sigur, pot fi consolidate instrumentele și stimulentele, statele membre pot fi încurajate, se poate exercita presiune politică, însă nu poate exista o cale de a le obliga. Avem uh, mijloace economice și politice pentru a facilita acest lucru, mă voi folosi de ele cât pot de mult posibil, însă trebuie să rămânem realiști. Împreună cu Parlamentul, Comisia este dispusă să lucreze cu statele membre și să le încurajeze să preia mai multă responsabilitate, nu numai în teorie, dar și în practică. Mulțumesc, revenim la domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, doamnă comisar desemnat. Am auzit răspunsul dumneavoastră. Însă, haideți să revenim la anul 2008. 25% dintre cei care au fost arestați erau, au fost în Grecia, 15% în Spania, 15% în Italia și, de asemenea, un procent mare în Portugalia. A, aceste cifre dovedesc dezechilibrul care există. Întrebarea mea este, uh, vom avea noi structuri de admisie pentru acești migranți, pentru că există probleme în ceea ce privește proporționalitatea. Infrastructura nu este adecvată, nu putem prelua și păstra aceste persoane. Există probleme de infrastructură. Putem să ne așteptăm la o solidaritate mai practică din partea celorlalte state membre? Hot. Răspuns. Da, într-adevăr, o parte importantă a solidarității în cadrul Uniunii Europene este faptul că statele membre ajută alte state membre în consolidarea capacităților lor în ceea ce privește transferul de tehnologie, de expertiză, um, împărtășirea experiențelor, dar există și mijloace economice pentru a realiza acest lucru astfel încât țările care se află sub o presiune foarte mare, fie că este temporară sau constantă, să își poată um, spori capacitățile, astfel încât să admită uh, migranții. Acest lucru se poate uh, consolida la nivel de Uniune Europeană. Cred că este o modalitate bună de, ne aj- de a ne ajuta unii pe alții, pentru că și solidaritatea are diferite dimensiuni și uh, trebuie să combatem migrația ilegală dar nu trebuie să uităm că avem o responsabilitate vis-a-vis -vis de cei care uh, au nevoie de ajutorul nostru. Și, în acest sens, avem nevoie de capacități de admisie. Pentru aceasta voi înainta propuneri. Thank you. Mulțumesc. Urmează domnul Albrecht. Mulțumesc, stimată doamne Malmström deja de câteva ore dumneavoastră v-ați implicat pentru drepturi fundamentale, pentru protecția datelor și pentru principiul proporționalității în cadrul politicii de securitate a Uniunii Europene. Apreciez toate aceste afirmații, dar problema este și că nu știu ce veți face atunci când e vorba de chestiuni de detaliu. Am trei întrebări de detaliu de cu, care se pot răspunde cu da sau nu. În primul rând, veți dori o revizuire uh, a um, directivei cu privire la transmisia de date, care este a doua întrebare, este dacă veți dori un acces uh, public al cetățenilor la datele care le privește, îi privește în cadrul poli, cooperării polițienești, uh, da, supraveghetorilor de date. Și a treia întrebare, veți, vă veți implica pentru posibilități în cazul încălcării drepturilor fundamentale și a Convenției pentru drepturi fundamentale atunci când e vorba de transferul de date între state. Doamna Malmström. Uh, Într-adevăr, eu cred că e nevoie de ceva nuanțare în această direcție. Într-adevăr, în ceea ce privește transmiterea de date, ne vom uita la directiva respectivă din perspectiva protecției datelor direct, a proporționalității și a utilității sale anul vi- în luna viitoare. Însă cred că Uniunea Europeană și politicile sale doresc ca cetățenii unui stat membru să fie protejați în cadrul valorilor noastre de diferite instanțe care să ține cont, bineînțeles, și de Convenția pentru Drepturile Fundamentale, așa cum a spus și doamna Reding în audierea sa. O parte importantă a revizuirii sistemului uh, cu privire la colectarea datelor este că trebuie să avem un dialog constant între supraveghetorii din acest domeniu. Va trebui să vedem cum este posibil să facem acces, să dăm accesul public la date, dacă persoana respectivă a fost obiectul unei, unui schimb de informații care a prejudiciat uh, perspectiva respectiva persoană sau viața acesteia. Deci aici este o mică diferență între sistemele de colectare, dar împreună cu doamna Reding doresc să abordez aceste probleme. Încă o întrebare din partea domnului Albrecht. Nu știu dacă această întrebare se poate răspunde cu da sau nu, dar când se vorbește de securitate, Consiliul și Comisia vorbesc de așa numitele facts of information care, neces- care ne arată că este nevoie de întâi o verificare a surselor. De multe ori nu ni s-au pus la dispoziție informațiile din mai multe motive diferite, de exemplu din cauza unei cereri prea restrânse din partea SUE, pe care doamna Palitonă, aici chiar în fața comisiei noastre a considerat că nu era neapărat un aspect necesar. Acum, cu tratatul de la Lisabona, avem acces la toate documentele, din câte înțeleg. Ne veți trimite așadar toate documentele relevante imediat? Mrs. Malmström? well, I, I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 Trebuie să ne asigurăm ca noi, dumneavoastră, ca și colegislator, aveți același grad de informare ca și Consiliul. În domeniul afacerilor interne știți că există o serie de documente clasificate. Știu că unele dintre ele au, pot, fi, pot fi prezentate coordonatorilor sau biroului, așa cum s-a întâmplat până acum, altele nu pot fi uh, transmise nimănui. Aceasta va, se va discuta, bineînțeles, în noul deci, în cadrul noii decizii cadru dintre Consiliu și Parlament. Știu că domnul Barroso s-a implicat foarte mult în această direcție și se va discuta acest aspect așa încât problema documentelor confidențiale să fie tratată de către toate comisiile din Parlamentul European și de către toți comisarii din Comisia Europeană. Deci vom reveni pe această temă foarte repede, poate chiar în discursul inaugural când veți vota Colegiul Comisarilor. Eu cel puțin pot să mă angajez ca dumneavoastră să primiți maximum de posibil de informații și informații egale în ceea ce privește colegislarea, co colegiferarea, deci informații egale ca și Consiliul. Bun, acum are cuvântul doamna Fajon vem da ste že utrujeni ampak še eno zelo pomembno vprašanje je ostalo posebej za ljudi ki še niso del evropske Mulțumesc. Mă voi referi, să mă refer la persoanele care nu sunt cetățeni ai statelor membre, ci ai unor țări care au o perspectivă europeană. De exemplu, albanezii din Bosnia, care încă trebuie să stea la coadă ca să obțină o viză europeană. E vorba aici de povești tragice, mai ales dramatice, mai ales în ceea ce privește tinerii. Uh, oare Comisia Europeană va face același lucru pentru Serbia și Muntenegru, care și va prezenta o propunere pentru eliminarea vizelor, chiar dacă nu vor fi respectate toate condițiile, eventual în martie, februarie. Vor fi îndeplinit condițiile pentru a respecta toate procedurile. Credeți că e realist să ne așteptăm la o liberalizare a regimului de vize pentru Albania înainte de vacanța de vară, pentru ca să există o egalitate de tratament pentru toți uh, cei din Balcan. Mă gândesc și la Kosovo. Sigur, uh, răspunsul, sigur că acest instrument este foarte important uh, și uh, am fost foarte bucuroasă că am făcut parte din președinția suedeză care a facilitat accesul la vize pentru mm, republicile din ex-Iugoslavia. Foarte bine a spus dumneavoastră că este foarte important acest lucru pentru tineri care pot în sfârșit simți că într-adevăr fac parte din Europa, că sunt europeni. E un lucru foarte important, dar dacă dorim să fim credibili, uh, la fel uh, ca pentru extindere, trebuie să ne asigurăm că se respectă anumite uh, uh criterii. Atunci când sunt îndeplinite, putem face progrese. Bosnia-Herzegovina și Albania încă nu le respectă în, în, întru totul, dar Comisia s-a angajat și eu voi face la fel să ajute aceste țări în efortul lor de a îndeplini toate criteriile. Sigur, ele sunt cele care trebuie să facă eforturile principale. Comisia poate să-i sprijine, dar ele trebuie să-și facă temele. Când se va întâmpla acest lucru, nu pot eu să vă spun acum. Mai sunt multe de făcut, dar eu sper că putem să ajungem la un acord în această problemă în cursul acestui an, dar sigur, depinde de îndeplinirea criteriilor și în ce privește Kosovo, după cum știți, Kosovo nu a făcut parte din dialogul pentru privind vizele încă de la început, dar Comisia și predecesorul meu, domnul Baro, și-au luat angajamentul să conlucreze cu autoritățile din Kosovo, să vadă ce măsuri de facilitare se pot lua. Dar voi, mă voi întoarce în fața noastră și vom discuta pe larg această problemă. Mulțumesc acum doamna Fayon din nou. Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră, Bosnia, Herzegovina și Albania trebuie să îndeplinească toate condițiile, toate criteriile, precum toate celelalte țări înaintea lor. Da, vă întreb în legătură cu Serbia și Montenegru. În iulie încă nu își îndepliniseră aceste, nu îndepliniseră aceste condiții, însă, cu toate acestea, Comisia a propus o liberalizare a regimului vizelor. Bosnia și Herzegovina și Albania au fost excluse din acest proces. Deci e posibil să se întreprindă acțiuni similare pentru o recomandare la începutul primăverii și o întrebare suplimentară. Când uh, e vorba de libertatea de călătorie a cetățenilor europeni în Statele Unite, uh, trebuie plătite anumite taxe, cel puțin uh, pentru anumiți cetățeni. Ce veți face în legătură cu aceste taxe? Mulțumesc. În prima problemă. Sigur, uh, suntem dorniți să lucrăm cu Bosnia-Herzegovina și Albania pentru ca acestea să poată îndeplini criteriile la care m-am referit. Până la urmă, Comisia, când crede că aceste țări sunt gata, va propune liberalizarea vizelor. Miniștrii sunt cei care trebuie să ia această decizie încă, miniștrii de resort și uh, nu totdeauna sunt dorniți să o facă, însă vom conlucra cu ei și pe baza egalității de tratament, dar aceste două țări trebuie să îndeplinească criteriile. În legătură cu asta cred că la asta v-ați referit. A doua întrebare, sigur examinăm uh, această problemă. Am comunicat autorităților americane că dacă acest nou sistem este, este echivalent cu vizele, dacă va fi o taxă suplimentară, nu vom fi de acord cu ea, dar acum această chestiune este examinată de Congresul American Uh, care se va pronunța în curând. Noi monitorizăm situația și ne-am exprimat foarte clar față de autoritățile americane că nu suntem de acord cu nicio taxă suplimentară. Mulțumesc și acum domnul Weber. Mulțumesc. Astăzi am discutat despre multe drepturi, drepturile pentru minorități, ajutor uh, acordat minorilor și toate aceste aspecte sunt cât se poate de importante pentru noi. Însă avem pentru toate aceste probleme o nouă doamnă comisar, doamna din care va răspunde la aceste întrebări. Ea este responsabilă de acest domeniu. Dumneavoastră sunteți interfața în ceea ce privește afacerile interne, securitatea internă a Europei și sper că sunteți conștientă că aceasta este, acesta este domeniul pe care va trebui să îl acoperiți. Și aș dori să devin și mai concret, pentru că multă lume a are impresia că v-ați prezentat foarte simpatic, însă în ceea ce privește afirmațiile noastre concrete, nu ați intrat foarte în detaliu. Haideți să luăm două exemple adresate de uh, colegi din partea liberalilor. Doamna Alfano a vorbit despre mafia mafiei, iar dumneavoastră ați spus că aceasta este o problemă complexă și că autoritățile italiene o vor, vor ști să o abordeze. O altă colegă s-a referit la um, lupta împotriva terorismului și la o rețea independentă. Um, dumneavoastră ați spus că, într-adevăr, este o problemă, dar nu ați uh, vorbit nimic despre această propunere de a uh, avea o rețea independentă. Deci, vă rog să-mi răspundeți la două puncte concrete. În ceea ce privește uh, lupta împotriva terorismului, uh, veți uh, veni cu propunerea de rezoluție în ceea ce privește măsuri concrete de combatere a terorismului. În al doilea rând, în ceea ce privește Eurodacul, aș vrea să am acordul dumneavoastră în ceea ce privește accesul public la uh, datele Eurodac. A treia întrebare concretă se referă la Frontex. Aș vrea să știu dacă dumneavoastră atunci când veți consolida rolul Frontex, îi veți acorda aceste competențe în uh, domeniul controlului standardelor uh, la frontierele externe. Sunt trei întrebări concrete. Vă rog frumos să-mi răspundeți dacă veți face aceste lucruri, da sau nu. Mulțumesc, doamnă Maenström. Mulțumesc pentru aceste întrebări. În primul rând, nu este o contradicție între a apăra uh, drepturile fundamentale și a lupta pentru siguranța europenilor. Aceste lucruri merg mână în mână. Eu nu sunt poliția și dânsa este persoana drăguță. Vom uh, lucra împreună și mă angajez pentru a apăra drepturile fundamentale și siguranța tuturor cetățenilor europeni. Domnule Weber, pe de altă parte, în ceea ce privește celelalte întrebări, um, abia de o lună am început să studiez acest uh, dosar uriaș. Într-adevăr, sunt uh, chestiuni cât se poate de importante și de interesante, dar la fel de dificile. Nu pot să am o perspectivă foarte concretă asupra tuturor punctelor înainte să-mi fi preluat mandatul și să fie apucat să aprofundez toate aceste probleme. Același lucru este valabil pentru toți comisarii. Nu am suficiente cunoștințe, doresc să mă angajez în toate direcțiile, iar propunerile mele vor fi cât se poate de temeinice, bazate pe evaluări și studii ar fi irresponsabil din partea mea să încep să dau răspunsuri fără să fi trecut prin toate aceste lucruri, fără să le fi evaluat. Sper că puteți înțelege acest lucru. Cred că am răspuns la uh, întrebarea referitoare la mafie poate a fost o problemă de traducere, pentru că eu nu am spus că este doar o problemă italiană, ci am spus că trebuie să colaborăm cu italienii, pentru că mafia este răspândită peste tot în lume și în Europa. Deci este o problemă europeană care trebuie abordată dintr-o perspectivă europeană. Voi reveni asupra acestui lucru cu propuneri mai concrete, sigur, pornind de la experiența italiană, pentru că ei au mai multă experiență decât alții în ceea ce privește mafia. Poate că nu a fost destul de clar sau poate că a fost o problemă de traducere. În ceea ce privește Eurodac, da, voi veni cu o propunere din perspectiva tratatului de la Lisabona. Consiliul a spus de asemenea că um, și chestiunile de materie penală vor trebui să fie incluse, deci vom lisaboniza această chestiune și vom veni cu o propunere. Um, în ceea ce privește Frontex, vom evalua standardele aceasta a fost întrebarea noastră. Da, cred că Frontex ar trebui să aibă această putere de a controla standardele la frontierele externe și de asemenea trebuie să poată oferi um, formare, expertiză și cunoștințe pentru a se ajunge la un nivel comun la frontierele externe. Sper că a fost un răspuns destul de exhaustiv, dacă nu voi reveni asupra acestor chestiuni după ce voi fi aprofundat aceste domenii. Mulțumesc încă o dată, domnul Weber. Ale wollen Toată lumea dorește să aducă într-un oarecare echilibru aceste subiecte și acest lucru um, răspunde la intenția noastră de a fi un comisar bun, însă eu îmi doresc uh, un comisar ambițios care să se preocupe de portofoliul său, adică securitatea internă. Deci îmi doresc un candidat care să aibă um, inițiative ambițioase. Vă mulțumesc pentru răspunsurile noastre. Am înțeles că există și veți face o propunere concretă în ceea ce privește lupta împotriva mafiei și colaborarea în domeniul polițienesc. Vor apărea propuneri suplimentare față de cele care există și de asemenea că Frontexul va avea responsabilități suplimentare. După ce vor uh, apărea aceste puncte, uh, mă voi bucura să susțin un comisar ambițios și angajat ca dumneavoastră. Mă bucur să știu că veți merge și veți parcurge pași la fel de ambițios și pe viitor. Doamne Malms, Malmström. Uh, este în final, încă o dată, rândul dumneavoastră. Mulțumesc pentru cuvintele noastre amabile, domnule Weber, dacă este să uh, citiți răspunsurile scrise la întrebările pe care le-am primit până acum, veți vedea că um, majoritatea întrebărilor s-au referit la migrație și la terorism. Însă, um, puteți să fiți siguri că um, strategia internă de securitate uh, este o prioritate pentru mandatul nostru și sper că pe viitor vom putea aborda lucrurile într-un mod coerent. Vom folosi uh, directivele, agențiile uh, și toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a combate criminal, crima organizată transfrontalieră, traficul de persoane, infracționalitatea um, cibernetică și vom uh, reveni cu propuneri pentru că Um, doresc să mă angajez pe această direcție. Însă, așa cum a spus și dumneavoastră, sper că vom avea posibilitatea de a ne reîntâlni cât de curând și cu acea ocazie vom putea avea, uh, vom putea discuta despre aceste lucruri mai în detaliu. Mrs. Malmström. Mulțumesc, doamna Malmström. Mulțumesc, dragi colegi. A fost uh, o întâlnire lungă și destul de obositoare. A fost, au fost trei ore uh, grele, dure, așa încât vă rog să îmi permiteți să închei anunțând că uh, urmează să evaluăm această audiere. Întâlnirea coordonatorilor va avea loc în această sală la ora 13, 30 și apoi o jumătate de oră mai târziu la orele 14, va, se va întroni Comisia Libe în aceeași sală. Vă mulțumim, doamnă Malmström, pentru participarea dumneavoastră și așteptăm să colaborăm și pe viitor cu dumneavoastră.